Bun venit, dragi prieteni, la întrunirea noastră, cea a Comisiei Ocupare. Primul punct de pe ordinea de zi, adoptarea ordinii de zi, fără modificări. Cel de-al doilea punct, regimul lingvistic. Toate limbile sunt disponibile astăzi, cu excepția a trei, și anume estonă, malteză și croată. Punctul 3 putem aproba procesul verbal al întrunirilor din 10 octombrie și 28 septembrie? Da. Bun, atunci trecem la punctul 4, Corpul European de Solidaritate. De ceva vreme se ocupă comisia noastră de această chestiune. Am avut uh, și activități în colaborare cu Comisia Cultură, însă raportul no raportorul nostru este domnul Benifai, căruia îi dau cuvântul fără întârziere. Mulțumesc! Pentru mine este o mare plăcere să vă prezint astăzi proiectul de aviz în ce privește Corpul European de Solidaritate. O nouă inițiativă a, căror obiectiv, a cărei obiective sunt să încurajează sensul de apartenență la proiectul european și să promoveze solidaritatea, o valoare esențială și, de asemenea, să permită tinerilor europeni să-și îmbunătățească perspectivele de găsire a unui loc de muncă și să le permită să obțină experiență și competențe practice pentru dezvoltarea lor profesională și personală. Programul este destul de neobișnuit, uh, pentru că, de fapt, prima fază a fost deja lansată în urma anunțului făcut de președintele Comisiei uh, despre starea Uniunii în 2016. Deci, în mod temporar, există opt proiecte în curs de desfășurare. După faza de consultare a părților interesate, la sfârșitul lunii mai 2017, a fost publicată uh, o propunere de regulament care conține și un temei juridic ad hoc. Și tocmai despre această propunere de regulament discutăm astăzi aici. Comisia de Cultură este comisia lideră în Parlament, iar noi, Comisia de uh, Ocupare, am fost invitați să ne exprimăm o propunere care privește secțiunea ocupare din această propunere, mai ales definiția um, uh, stagiului, definiția muncii care apar în text și ne bazăm pe articolul 54 din regulamentul Parlamentului și avem competență exclusivă pe aceste părți din propunere. În general, eu salut această nouă inițiativă a Comisiei pentru că există mai multe elemente inovatoare pentru a da un, un nou avânt uh, voluntariatului și, de asemenea, se promovează locuri de muncă și stagii în sectorul solidarității. Trebuie totuși să subliniez că trebuie să corectăm textul pe alocuri. Pe de o parte, trebuie să despărțim mai bine aspectele legate de voluntariat de cele care sunt clar locuri de muncă, pentru a respecta recomandările ONG-urilor active în acest sector. În plus, trebuie să uh, avem măsuri de salvgardare mai solide, pentru că vrem să corectăm aspectele problematice cu amendamentele noastre, tocmai pentru a ne asigura că uh, nu se vor transforma niște locuri de muncă care trebuie să fie remunerate în muncă voluntară. În plus, trebuie să evităm distorsionările. Trebuie să înlăturăm orice posibilitate, cum spuneam, ca voluntare să fie folosiți pentru uh, munci și misiuni care ar trebui să facă, de fapt, uh, uh, obiectul unor locuri de muncă remunerate. Vrem să aprofundăm discuția în ceea ce privește uh, ocuparea și asupra efectului de substituție a muncii uh, plătite cu muncă voluntară. Eu cred că trebuie să fim activi pe trei fronturi. Trebuie să uh, ne bazăm pe regulamentul din 2014 privind stagiile și ar trebui ca recomandările din 2014 să devină, de fapt, obligații și să fie incluse în acest regulament. Stagiile trebuie să fie remunerate, să fie limitate ca durată și să ofere garanții de calitate. În plus, trebuie ca normele naționale privind munca sau contractele colective aplicabile trebuie să fie respectate atunci când se oferă astfel de locuri de muncă um, de către Corpul de Solidaritate și trebuie să evităm locurile de muncă precare. Voluntariatul trebuie să fie oferit doar de organizațiile non-profit sau de autoritățile publice. Acest lucru ne va permite să evităm ca întreprinderi private Uh, prof, care fac profit să se folosească de voluntari în loc să uh, ofere locuri de muncă plătite. Am spus că un loc de muncă este un loc de muncă efectiv atâta timp cât angajatorul poate să permit, să-și permite să plătească angajatul. Toate companiile uh, uh, cu care sunt fără profit uh, pot să aibă acces la acest program, iar cele care uh, Uh, fac profit, pot să folosească uh, voluntariatul, dar în niște limite bine determinate. Acest lucru a fost dezbătut și cu reprezentanții companiilor. Acum vreau să lansez un apel către raportorii din umbră. Ca și în trecut, uh, trebuie să respectăm un program destul de rapid. Există un acord destul de amplu cu Comisia de Cultură, cu care avem competențe în comun, dar pentru a facilita munca, și pentru a permite adoptare cât mai rapidă a dosarului ar fi util dacă reușim să ne concentrăm munca tocmai pe tema uh, stagiilor și a locurilor de muncă. Sunt aspecte clare și pertinente pentru munca noastră în această comisie. Am putea trimite astfel un bun mesaj de bună colaborare cu comisia competentă pe fond. Și sunt convins că uh, în avizul nostru, această comisie va găsi o contribuție foarte importantă la poziția de negociere a Parlamentului European în vederea trialogurilor cu Consiliul. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Benify. <clears throat> Eh, eh. Mulțumesc, domnule Benifei. Doamna Tună nu este în sală. Așadar, îi voi da cuvântul domnului Roland. Vă mulțumesc, da, doamna Clun vă roagă să o scuzați voi vorbi în numele dumneaei. Îi țin să-i mulțumesc raportorului pentru avizul său și este întru totul de acord cu raportorul în ideea că această inițiativă este una foarte bună care deschide multe oportunități pentru tinerii europeni. 3500 de tineri s-au înscris, există numeroase exemple pozitive de punere în aplicare, spre exemplu, imediat după cutremurul din Italia. Obiectivul principal al Corpului de Solidaritate ar trebui să fie angajamentul comunitar și promovarea șanselor care să le permită tinerilor tocmai să-și exprime solidaritatea. E vorba de dacă se pot uh, învăța și lucruri utile pentru locul de muncă, cu atât mai bine. Dar acest corp de solidaritate nu vine să înlocuiască vreun un loc de muncă. Ideea este că acești tineri să poată desfășura activități benefice pentru orașe și în același timp să capete competențe pe care să le poată aplica în viață. Doamna Clun uh, uh, ia în seama amendamentele depuse, dar uh, consideră că mai ales ponderea de 80-20 este una bună ideea de a reduce voluntariatul doar la sectorul fără uh, scop lucrativ uh, nu este întru totul strălucit, ar trebui să poată fi asociate și întreprinderile sociale. Uh, cazul de calitate adoptat în ultimele săptămâni este esențial pentru Uh, buna desfășurare. În fine, doamna Clun mulțumește încă o dată raportorului și raportorului din umbră pentru angajamentul lor și rămâne în continuare cu toată atenția asupra acestui dosar. Thank you, Mr. Roland. Mulțumesc, domnului Roland. Doamna Sidna nu este în sală. O înlocuiește cineva? Doamna Harkin, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Mă scuzați că am sosit cu întârziere. N-am ascultat, n-am putut asculta prezentarea raportorului, însă am citit raportul. Și sunt în uh, asentimentul marii majorității a amendamentelor depuse, însă trebuie să avem grijă să uh, separăm cele două axe și să fie clar că se face o distinție între accesul voluntar și accesul ca loc de muncă. Există dezbateri în privința introducerii sau nu a axei uh, ocupare, loc de muncă. Dar având în vedere că nu este același lucru ca serviciul voluntar european și dată fiind și vâr- da, limita de vârstă, trebuie să ne asigurăm că există o aliniere foarte clară între ideea de voluntariat și cea de locuri de muncă. Oricum, cred că ne îndreptăm către un act legislativ bun. Apoi, chestiunea organizațiilor publice și private este abordată de raportor și acesta încearcă să înlăture posibilitatea ca organismele publice să aibă stagiari. Eu aș vrea să mai discutăm pe această temă. Mă rog, aș înțelege în mare motivele, însă dintr-o sumă de motive de rațiuni nu sunt neapărat de acord. Ideea este că um, se va plăti pentru acești stagiari și e posibil, chiar probabil, ca cei care își doresc aceste stagii chiar să ajungă să lucreze pentru um, companiile private, pentru aceste întreprinderi. Mă rog, încă sunt deschisă discuțiilor, însă indiferent dacă includem sau excludem, trebuie să ne asigurăm că legislația este redactată în așa fel încât companiile uh, private să nu beneficieze de fonduri europene pentru a putea Um, lua stagiari. De asemenea, sunt de acord cu raportorul în privința unei redactări mai ferme privind locurile de muncă și stagiile, că trebuie să existe un acord scris. Mă rog, nu o să parcurg acum întreaga listă, însă cred într-adevăr că lucrurile trebuie să fie foarte clare în privința așteptărilor noastre. Ar mai fi o chestiune legată de portalul unic. Aș fi mai degrabă de acord cu ideea acestui portal unic. Dar să nu uităm că se fac deja lucruri și lucruri bune în acest sector, așadar să ne asigurăm că propunerile noastre nu cumva vor veni să calce în picioare ceea ce deja se face și se face bine. Trebuie să ne asigurăm de o plus valoare europeană și nu de o suprapunere. Unul dintre domeniile în care nu sunt de acord cu raportorul este amendamentul 18, acolo unde se vorbește despre voluntariat uh, cu normă întreagă și cu fracțiune de normă și în timpul liber, dar eu <clears throat> nu cred că aici avem vreun fel de plus valoare europeană. La fel, amendamentul 19 Cred că trebuie să ne asigurăm că nu se deschide posibilitatea înlocuirii locurilor de muncă. Nu știu, și aici cred că ar trebui schimbată oarecum formularea. Oricum, salut ce s-a făcut până acum și s-a făcut bine și aștept cu nerăbdare continuarea activității cu raportorul și raportorii din umbră. Mulțumesc. Din câte am înțeles, domnul Heckman o înlocuiește pe doamna Zitnanska, așa că vă dau cuvântul. Koleżanki koledzy, pozwolą Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu voi fi subcint. Sunt am fost implicat în uh, activitatea pe acest document. Uh, și mi se pare că până la urmă avizul este unul destul de echilibrat și uh, salut activitatea raportorului. De asemenea, sprijin și ideea generală a unui corp european de solidaritate, care să se bazeze pe ideea de voluntariat. Însă, pe de altă parte, îmi place și conceptul de locuri de muncă. Tocmai de aceea mă cam uh, nedumerește direcția în care o apucă discuțiile noastre, pentru că ideea locurilor de muncă și a stagiilor mi se pare una importantă. Mm, din potrivă, precum spuneam, mie mi se pare că e o idee bună, pentru că până la urmă s-ar baza pe solidaritate și empatie. Dar să nu uităm și de solidaritatea vis-a-vis -vis de tinerii șomeri de pe continentul nostru. După părerea mea, orice fel de idee care ar putea veni în sprijinul tinerilor europeni trebuie să îmbrace o dimensiune foarte concretă și tangibilă. Fiecare loc de muncă mm, creat aici în Uniunea Europeană mm, este extrem de important. Tinerii trebuie să știe că ne pasă de ei și nu e vorba doar despre cunoștințe de dobândit, ci și de punerea în aplicare și de folosirea cunoștințelor deja dobândite. Eu vă încurajez să ne gândim la Corpul European de Solidaritate ca o, un mijloc de exprimare a solidarității cu cei care nu au locuri de muncă și asta în multe state europene. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc, Joao Pimenta Lopez. Doamnă președinte, eu eu fac parte din PPE, nu din ECR. Și uh, lucrez pe acest raport în Comisia Regii. Da, mulțumesc. Acum domnul Pimenta Lopez are cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Noi avem destul de multe rezerve pe marginea propunerii din partea Comisiei. Întâi de toate voi vorbi despre textul Comisiei mai degrabă decât despre avizul raportorului. Cred de altfel că ultima dintre intervenții um, arată um, o parte dintre divergențele pe care le avem. Ieri am discutat despre munca nedeclarată și munca la negru și s-a vorbit despre folosirea conceptului de benevolat, de voluntariat, pentru a înlocui adevăratele locuri de muncă. Eu cred că această intervenție arată pe ce se întemeiază această propunere. Cu alte cuvinte, faptul că munca neplătită, munca gratuită, dă impresia de solidaritate, însă în uh, realitate lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Noi nu suntem de acord cu ideea conform căreia Europa s-a creat întemeindu-se pe solidaritate. Nu este adevărat criza atât de gravă pe, prin care trece Uniunea Europeană astăzi se datorează tocmai lipsei de solidaritate între țările europene. Pe de altă parte, avem și rezerve în privința programului prezentat în raport, având în vedere că nu în textul Comisiei având în vedere că nu vine cu niciun fel de noutate realmente. Există deja fel și fel de probleme, ă, de programe, Erasmus+, Plus, Tineri în Acțiune și așa mai departe, care, programe care acoperă într-o anumită măsură cadrul proiectului de față privind Corpul European de Solidaritate. Eu cred că aici ă, conceptul de solidaritate este ă, așa oarecum cosmetizat, însă până la urmă proiectul comisiei nu vine cu niciun fel de idee nouă. Crearea altor corpuri de tineri în uh, trecut uh, a, și a și-a pus o amprentă într totul negativă asupra tinerilor europeni. Este vorba despre fel și fel de organisme care au fost manipulate. În general, cred că amendamentele raportorului sunt bune, însă cred că limitele noastre ale Comisiei de Ocupare um, până la urmă prezintă o marjă de manevră destul de mică, iar temerea acum că voluntariatul va duce la dispariția um, stagiilor și a locurilor de muncă plătite, într-adevăr, trebuie subliniată, trebuie atras atenția asupra acestei probleme, însă, pe de altă parte, credem că mai e de muncă pe acest text. În orice caz, suntem în mare în de, acord, de acord cu raportorul. Mulțumesc, Joel Melanu este, va vorbi în numele său, Dominic Marta. Mulțumesc, doamnă președinte. Mi-a plăcut foarte mult a, ce a spus uh, domnul Benifei în uh, raportul său. Și salut uh, cu uh, mai ales uh, garanțiile la adresa tinerilor. Domnul Benifei a insistat asupra faptului că regulile uh, din domeniul ocupării sunt extrem de importante în statele membre. Ideea ca solidaritatea, voluntariatul, benevolatul să capete mai multă amploare este foarte, foarte bună. Da, iată, putem pleca de la premisa că Comisia a avut o idee bună, însă, pe de altă parte, uh, Cred că domnul Benifei, fără a o fi spus-o verde în față, um, are o serie de preocupări în privința inițiativei Comisiei. E vorba despre tineri între 17 și 30 de ani. Mie mi se pare că la 30 de ani nu mai ești chiar tânăr, tânăr. Mă întreb dacă propunerea comisiei nu vine oarecum să acopere într-un fel cifrele reale ale șomajului. Mă întreb dacă nu cumva e așa o idee pentru a da ceva de făcut uh, tinerilor între 17 și 30 de ani și de ce nu în curând tinerilor între 17 și 40 de ani. Mă întreb dacă nu este o idee pentru a face ca uh, o activitate ce ar trebui să fie plătită să fie până la urmă transformată în benevolat neplătit, așadar. Da, e bună ideea de a-i uh, introduce pe tineri pe piața muncii printr-o formare, dar mă întreb dacă această formare va fi efecte, efectiv certificată, dacă va veni însoțită de niște mm, dovezi mă, mă întreb dacă aceste activități vor avea într-adevăr o greutate în CV-ul acestor tineri. Sper că nu e vorba aici despre o operațiune de comunicare și atâta tot a Comisiei Europene prin intermediul solidarității, benevolatului și voluntariatului ca, pentru ca Comisia Europeană să poată spune că, sigur, Uniunea Europeană folosește la ceva, dar această operațiune de comunicare, de fapt, să fie pe, făcută pe spezele tinerilor care nu-și găsesc un loc de muncă. Vă cer să rămânem vigilenți în această privință și vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Șoiderova are cuvântul. Děkuji eh, za udělení slova. Eh. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și raportorului pentru eforturile depuse pentru amendamente de asemenea. Propunerea Comisiei Europene cu privire la acest uh, corp european de solidaritate are drept obiectiv angajarea până la urmă a tinerilor din Uniunea Europeană, atât uh, pe filiera uh, voluntară, cât și în piața de muncă. Iată, se oferă o nouă opțiune tinerilor din Uniunea Europeană de a fi implicați în munca voluntară, dar și uh, pe piața forței de muncă. Raportorul uh, se axează în special pe locurile de muncă, pe, um, de fapt, stagiile de ucenicie, despre posibilitatea pe care o avem pentru a promova aceste stagii de ucenicie. Unii dintre antevorbitori au vorbit deja despre inițiativa pentru tineri, dar și alte programe care ar uh, avea multe de a face cu acest uh, corp european de solidaritate. Dar corpul acesta de solidaritate nu are neapărat, uh, nu se concentrează doar pe Uh, partea de ocupare. Tocmai de aceea, iată, eu sprijin amendamentele domnului uh, raportor uh, care vizează sprijinirea tinerilor în sensul acumulării de experiență. Aceasta este calea de urmat pentru a face o distinție clară între munca voluntară și alte tipuri de muncă. La Comisia pentru Cultură sunt raportor din umbră pe tema aceasta. Și Comisia Cult va prezenta o serie de amendamente pe tema voluntariatului. Asta pentru că Comisia pentru Cultură își dorește ca acest serviciu european pentru voluntariat să nu dispară. Ne-am dorit, ne-am dorit ca acest serviciu să fie inclus în partea voluntară a acestor uh, acțiuni. Ne dorim ca experiența acumulată în 20 de ani de serviciul european pentru voluntariat să nu dispară, să nu fie aruncate pe apa sâmbetei. Comisia Europeană a explicat că odată ce regulamentul cu privire la Corpul European de Solidaritate va intra în vigoare, Serviciul European pentru Voluntariat va dispărea. Ei bine, noi nu ne dorim așa ceva. Iată, Comisia Europeană nu in, dorește includerea acestui serviciu în acest uh, corp european de solidaritate. Ei, Comisia CULT nu este de acord cu așa ceva și tocmai de aceea va veni cu o serie de amendamente pe tema activității voluntare. Uh, sunt absolut convins că vom sprijini multe dintre amendamentele raportorului. Domnule Benifai, aveți acum cuvântul. Dacă nu mai există alte remarce, aveți posibilitatea de a veni cu reacțiile dumneavoastră. Si, grazie. Mulțumesc. N-are rost să mă lungesc prea mult pentru că deja am spus care erau principalele elemente din avizul meu. Am ascultat uh, ce au spus uh, colegii raportori din umbră și vreau să le mulțumesc pentru faptul că am avut o discuție absolut constructivă și mă aștept să fie la fel și pe viitor. Au subliniat toate punctele importante Sunt destul de mulțumit de faptul că munca mea este în mare apreciată și știu că acolo unde avem divergențe de opinii, sunt convins că vom reuși să ajungem la un compromis. Aș vrea doar să adaug două lucruri, două elemente, um, ca să reacționez la ce au spus colegii. Mai întâi vreau să-i spun doamnei Harkin că probabil vom lucra uh, bilateral pe această temă a distinției public-privat. Eu nu am făcut neapărat o distinție între sectorul public și privat, ci o distinție între sectorul profit și non-profit. Deci eu pentru munca voluntară vreau să exclud posibilitatea ca această muncă voluntară să fie folosită uh, de uh, întreprinderile și de um, um, companiile uh, sau asociațiile profit. Pentru mine este o parte importantă a propunerii și vom lucra împreună ca să găsim un compromis uh, care să împace pe toată lumea. Mai adaug că în amendamentul 23, referitor la ce spunea și colegul Martin, în amendamentul 23 se face o trimitere e, clară la nevoia de a dispune de un certificat pentru a dovedi că ai căpătat o experiență. Organizațiile de tineret uh, cer de mult timp acest lucru, ca aceste competențe informale dobândite pe care informale să fie recunoscute. Vreau să mulțumesc din nou raportorilor din umbră pentru munca lor, pentru implicare, pentru cuvintele pe care mi le-au spus astăzi. Dacă uh, lucrăm împreună, vom putea să ne apropiem punctele de vedere, dar mi se pare că toată lumea este de acord cu ideea de a promova acest proiect important și mulțumiri anticipate. Thank you. Uh... Mulțumesc. Avem timp și pentru a asculta un scurt comentariu din partea comisiei. Cineva lua cuvântul? Poate domnul Oibe sau doamna Vela? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu uh, sunt doamna Van Harp uh, de la DG Educație. Voi face câteva comentarii de factură generale și mai apoi Max uh, Ube se va ocupa de dimensiunea ocupațională a acestei propuneri. Vreau să vă mulțumesc pentru acest aviz, pentru comentariile auzite. Suntem foarte încântați de faptul că putem să purtăm această discuție cu dumneavoastră, că vă putem uh, afla comentariile. Și, de asemenea, suntem uh, recunoscători că sunteți dispuși să ascultați și comentariile noastre. Înainte de a trece la aspectele esențiale, aș vrea să comentez două lucruri auzite, două lucruri care merită să fie clarificate. În primul și în primul rând, sistemul Serviciului European pentru Voluntariat. Salutăm aprecierea acestui serviciu, suntem încântați că, iată, membrii Parlamentului European sunt mulțumiți de Serviciul European pentru Voluntariat. E drept că brandul sau numele nu va mai fi folosit pe viitor, dar asta nu înseamnă nici pe departe că, pe departe că vrem să aruncăm pe apa sâmbete, sâmbetei 20 de ani de experiență. Din potrivă, vrem să folosim această expor, experiență, să continuăm și chiar să extindem activitățile uh, prin intermediul acestui corp european de solidaritate. În ceea ce privește validarea s-a pus întrebarea dacă toate acestea vor fi bine validate. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că în articolul 4 se spune cât se poate declar că dorim ca experiențele acumulate să fie validate. Bineînțeles, experiențele sunt informale, dar uh, ne putem folosi de experiențele acumulate prin cadrul uh, Serviciului European uh, de Voluntariat pentru a valida aceste experiențe. De asemenea, vă atrag atenția asupra faptului că există o recomandare cu privire la certificarea și validarea educației informale, care, de asemenea, va ajuta statele membre să sporească uh, recunoașterea experiențelor acumulate prin intermediul Corpului de Solidaritate. Vreau să fac două comentarii cu privire la discuția uh, auzită care până la urmă discuție se reflectă în mare în raportul domnului Benifei. În primul și în primul rând, problema voluntariatului transnațional și intranațional. La amendamentul 14 dă, vă doriți uh, plasamente europene cu valoare adăugată europeană într-un cadru transnațional și după aceea pute, uh, vorbiți despre o derogare care ar putea fi oferită tinerilor dezavantajați. În propunerea noastră ne dorim plasamente intranaționale pentru tinerii care nu sunt neapărat dezavantajați și asta din mai multe motive. În primul și în primul rând, pe lângă experiența transnațională, e importantă și experiența națională. Acest aspect, într-adevăr, este esențial pentru tinerii uh, dezavantajați, dar nu doar pentru ei. Nu am vrea să-i excludem pe tinerii care, uh, spre exemplu, sunt îngrijitori a unor copii sau a unor uh, bătrâni. Aceste persoane sunt, dau dovadă de solidaritate și ar trebui să profite de pe urma acestui regulament. Uh, după aceea, nici tinerii uh, dezavantajați nu își doresc neapărat să primească eticheta aceasta. Deci vrem ca lucrurile să fie mai deschise. Și ar mai fi un argument, și anume uh, Trebuie să recunoaștem că nu în toate statele membre există scheme naționale disponibile și ar fi păcat să îi excludem pe tineri sau să creem uh, inegalități între tinerii din întreaga Europa în funcție de locul în care s-au născut acești tineri. Și tocmai de aceea, iată, am propus uh, și aceste plasamente naționale. S-a vorbit de asemenea astăzi despre organizațiile care pot fi incluse în această schemă. Domnul Benifei propune o distinție între organizațiile uh, cu scopuri de profit și cele non-profit. Organizațiile non-profit ar putea beneficia de ambele axe, atât ocupațional cât și uh, voluntar. Noi suntem de acord că voluntariatul n-ar trebui să înlocuiască locuri de muncă. Asta e clar, fără drept de tăgadă. Nu ne dorim această înlocuire a locurilor uh, de muncă reale. Dar în ceea ce privește garanțiile, noi ne-am gândit că în primul și în primul rând, uh, nu tipul de organizație duce neapărat sau atrage cu sine neapărat o înlocuire a unui loc de muncă real. Este vorba, până la urmă, de, o, de, de activitățile persoanei care este uh, implicată. Noi nu ne dorim să promovăm munca neremunerată, dar nu ne dorim acest lucru nici la nivelul uh, organizațiilor uh, cu scopuri de profit, dar nici la, organiz- la nivelul organizațiilor non-profit. Și noi considerăm că există deja o serie de definiții care să ne permită să evităm genul acesta de înlocuire, de substituție. În al doilea rând, ne dorim ne, ne gândim că solidaritatea nu depinde neapărat de forma juridică a unei organizații. Vedem că există o serie de entități uh, Uh, juridice în momentul de față, entități care au uh, uh, abordări și de asemenea activități mult mai generale decât în trecut. Avem o serie de societăți comerciale care organizează sau înființează diferite fundații și pe de altă parte mai vedem și o serie de organizații mici care constituie companii sociale doar pentru a putea supraviețui uh, Uh, dar și pentru a dezvolta o serie de activități comerciale care să le permită a înlocui fondurile publice care nu le mai stau la dispoziție neapărat trebuie să ne asigurăm că marile fundații, marile uh, corporații nu au uh, neapărat dreptul de a participa sau de a se folosi de fondurile acestui Uh, corp european de solidaritate. Dar, în, deși ne dorim lucrul acesta, nu ne dorim neapărat să excludem din uh, uh, sfera de acoperire a acestui regulament organizațiile mici care totuși au activități solidare mă apropiu de final. Vreau doar să vă spun că Serviciul European de Voluntariat uh, permite companiilor mici să participe uh, la finanțarea europeană. Credem că principiul funcționează și tocmai de aceea ar trebui să-l folosim și pe viitor. Excluderea organizațiilor uh, care au scopuri comerciale sau prof, profitabile ar putea fi contraproductivă. Domnul Max Ube, Mulțumesc mult și eu vreau să vă mulțumesc pentru acest aviz care este deosebit de important uh, în procesul interinstituțional. Mă bucur că, iată, sprijiniți uh, dimensiunea ocupațională a acestui corp de solidaritate. Aceasta este una dintre inovațiile uh, cu care vine Corpul European de Solidaritate. Vrem să le oferim tinerilor tot mai multe oportunități în aceste momente dificile, dar în același timp bineînțeles, facem tot ce ne stă în putință pentru a, ne, pentru a garanta o calitate uh, a plasamentelor. Nu ne dorim uh, o înlocuire a locurilor de muncă realitate, reale. Există o carte, am insistat asupra faptului că stagiile de ucenicie trebuie să fie plătite și la Consiliul uh, și la Consiliu am reușit să impunem această viziune de asemenea, contractele colective de muncă trebuie să se aplice și acestor tineri. Există salariu minim, există regulile cu privire la programul de muncă. Ei bine, cu toții ne dorim o distinție clară între diferitele activități, tocmai de aceea contribuția noastră este esențială și aș mai avea ceva de spus și anume calendarul uh, Știți prea bine, această, acest regulament face parte din declarația comună, prin urmare discuțiile ar fi trebuit să se termine anul acesta. Uh, ați auzit probabil că Consiliul și Coreperul uh, s-au mișcat. Uh, acum sau peste două săptămâni textul de compromis va ajunge din nou în fața Consiliului. Iată, ne bucură aceste activități, ne bucură și activitățile din Parlamentul European. Așteptăm ca trialogul să înceapă cât mai curând cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Raportorul dorește să intervină pe scurt. Aveți cuvântul. Yes, thank you. I just wanted to... Mulțumesc. Date fiind aceste multiple observații pe care tocmai le-am auzit, aș vrea să subliniez faptul următor. E important ca aceste programe să devină un fel de uh, machetă pentru viitor. Dar pentru ca această machetă să fie funcțională, ei bine, noul corp trebuie să fie mai bun decât uh, serviciile deja existente. Și tocmai de aceea Cred că această distinție între profit și non-profit uh, este importantă. Eu nu cred că organizațiile non-profit ar trebui neapărat să poată beneficia de voluntari, pentru că au bani să, să-i plătească pe, pe acești voluntari, voluntari. Și tocmai de aceea am venit cu acest amendament. Și după aceea, în ceea ce privește plasamentele naționale, da, vă înțeleg uh, argumentul, dar pe de altă parte, nu aș dori uh, să le încurajez pe statele membre care n-au scheme uh, de voluntariat să nu creeze nici pe viitor genul acesta de scheme. Uh, și tocmai de aceea am vrut să limitez aceste plasamente naționale doar pentru anumite categorii dezavantajate. Eu cred că trebuie să accentuăm valoarea adăugată europeană. Dacă există lucruri care nu se fac la nivel național, dar sunt de resort național, atunci nu trebuie să scutim statele membre de eforturi. Mulțumim. 15 noiembrie, ora 12, termenul limită pentru amendamente. Adoptarea la, sau votul la Emplu va avea loc pe 11 ianuarie și votul în Comisia Cult va avea loc pe 23 ianuarie. Vă mulțumesc mult pentru intervenții. Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, modificarea regulamentului delegat al Comisiei uh, de completarea regulamentului uh, privind uh, Fondul Social European în ceea ce privește definirea baremelor standard pentru costuri unitare și a sumelor forfetare pentru statele membre. Dau cuvântul Comisiei Urmează domnul Di Pietra Antonio, care este șef de unitate. Aveți cuvântul. Madam Chairs, uh, uh, Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc frumos membrilor Parlamentului. Mă bucur că m-ați invitat la acest schimb de vederi pe un subiect destul de tehnic, dar foarte important. Uh, ca să simplificăm modul în care Fondul Social European este pus în aplicare. Este legat de punerea în aplicare articolului 14.1 din regulamentul uh, Fondului Social European, un articol care permite Comisiei să dispună de puterea de a adopta acte delegate pentru opțiunile legate de costurile simplificate. Câteva informații de context acum ce este această opțiune a costurilor simplificate? De fapt, uh, ușurăm povara administrativă pentru autoritățile de gestionare și pentru statele membre. Acestea nu mai trebuie să facă un raport despre costurile reale cu uh, facturi și alte uh, um, dovezi, ci Uh, să respecte doar regulile din actul delegat al Comisiei. Acum am ajuns la cel de-al patrulea amendament la acest act delegat. Este un instrument destul de desfolosit, este un adevărat succes, așa cum a spus și Parlamentul European, de altfel, uh, în repetate rânduri în ultimii ani. Actul delegat poate să conțină tot felul de uh, prevederi care acoperă um, opțiunile de costuri simplificate pentru statele membre. Statele membre ne-au spus mai multe despre aceste costuri simplificate pentru că ele oferă certitudine juridică. Actul delegat uh, conferă certitudine juridică și astfel statele sunt sigure că pot să folosească aceste costuri simplificate. De asemenea, oferă uh, siguranță ce privește metodele de contabilitate și de audit. Cu alte cuvinte, actul delegat garantează faptul că regătura este între Comisie și statele membre și punct. Statele membre pot apoi să-și um, adopte propriile lor metode contabile și felul în care um, relaționează cu beneficiarii și cum îi, um, le controlează cheltuielile la fel și cu achizițiile publice în această perspectivă. Povestea începe în 2015 cu actul delegat 2195, uh, care a fost adoptat uh, pe 9 iulie 2015. Instrumentul uh, juridic este destul de simplu avem un text principal care nu este modificat, în care se vorbește despre sfera de cuprindere, tipurile de operațiuni, definiția sumelor, ajustărilor acestora și apoi există partea care este modificată prin amendamente și anume anexele la acest act delegat, anexe tehnice. În prima propunere din 2015 existau două anexe pentru cele două țări pioniere, Suedia și Franța. Acestea erau țările care propuneau deja opțiuni de costuri simplificate pentru mai multe operațiuni. Primul amendament a fost adoptat în 2016 și am inclus 5 costuri simplificate pentru Republica Cehă și 2 pentru Belgia. După care a avut loc un al doilea amendament, s-a adoptat mai un al doilea amendament uh, pe 31 um, octombrie 2016, unde s-au adăugat uh, unități suplimentare pentru Cehia și uh, o unități noi pentru Malta, Italia, Slovacia, Germania și țările de jos. Am ajuns acum la a treia amendare a anexelor, care uh, va fi publicat în, în jurnalul oficial săptămâna viitoare, pe 15 noiembrie, și va intra în vigoare 20 de zile mai târziu. Acum, statele membre care folosesc uh, această opțiune a costurilor simplificate este de 13. Avem noi țări așadar, Austria, Lituania, Polonia, România, precum și modificări precum și noi unități de costuri pentru Malta, Italia și Slovacia. În al treilea amendament am inclus și o opțiune de costuri simplificate pentru Suedia o, și o modificare pentru axele de prioritate din aceeași țară. Cel de-al patrulea amendament la aceste anexe da, e o problemă cu slide-urile. Cel de-al patrulea amendament este cel pe care îl discutăm astăzi, asupra căruia avem două, avem um, schimburi de o vederi, se referă la unități pentru Franța și Suedia și pentru Germania de asemenea și pentru prima oară pentru Cipru. În acest al patrulea amendament, Cipru este așadar inclus și acum numărul total de state care folosesc această opțiune de cost simplificate este 14. Îmi cer scuze că avem o problemă cu uh, prezentarea, afișarea sliderilor. Modificarea pentru Suedia este de fapt o completare la cel de treilea amendament, pentru că atunci Comisia a omis să se includă o a doua secțiune de costuri pentru axa prioritară 2 din programul operațional al Suediei și avem uh, un amendament care vizează Franța și inițiativa ocupării pentru tineret pentru că acolo s-a schimbat rata pe persoană de la 3600 la 6400 de euro, lucru justificat de creșterea costurilor pentru că um, inițiativa pentru tineret este uh, una croită pe măsură și deci costurile per persoană sunt automat mai mari. Avem de asemenea unități de costuri pentru Germania care acoperă uh, întreaga operațiune pe care Germania o folosește și avem două asemenea unități pentru Cipru, pentru școli și acțiuni de incluziune socială, ceea ce presupune rate zilnice și orare pentru punerea în aplicare acestor acțiuni și o unitate de costuri pentru stabilirea și funcționarea unui, uh, unei administrații centrale pentru serviciile de uh, um, asigurări sociale și se bazează pe um, um, grila de salarizare. V-am spus că sunt aspecte tehnice, dar și te- amănuntele tehnice vor să aibă importanța lor și să simplifice viața uh, autorităților. Cum am spus, 14 state membre uh, participă, ceea ce reprezintă echivalentul la 7 miliarde de euro cheltuiel din Fondul Social European, deci nu mai vorbim despre o experiență aici, vorbim despre o realitate uh, care vizează majoritatea utilizatorilor, care răspunde realităților de pe teren în cadrul uh, um, CFM-ului 2014-2020 ne-am dorit să continuăm uh, cu acest trend și de asemenea și în următorul uh, CFM Mulțumim uh, Parlamentului pentru munca sa la regulamentul Omnibus, care tocmai va extinde uh, uh, posibilitatea folosirii Fondului Social European și suntem recunoscători Parlamentului pentru faptul că ne sprijină în dorința noastră de a putea adopta noi amendamente la acest act delegat. Mulțumesc, domnul. Eu a cerut cuvântul. Pirinski, mă scuzați. Vreau să mulțumesc frumos comisiei pentru această prezentare și cred că este foarte bine că am inclus-o pe ordinea de zi din motivele enunțate. Această practică a costurilor simplificate și comisia noastră trebuie să sprijine o punere în aplicare um, a acestei opțiuni pe o scară cât mai largă. Vreau să-l întreb pe reprezentantul comisiei dacă i s-ar părea adecvat să mergem și mai departe de ce prevede actul delegat și articolul 14 din regulament dacă nu mă înșel, s-a discutat despre un text cu trimiteri încrucișate. Și anume să-i ajutăm pe beneficiar să găsească um, dispozițiile aplicabile care există în alte regulamente și astfel să îi ajutăm cu tot ceea ce ține de partea de punere în aplicare și ca ei să fie perfect conștienți de modificările care au fost aduse acestui articol pe parcursul timpului. Doamna Harkin și după aceea am să rog pe reprezentantul comisiei să răspundă. Doamna Harkin. Vă mulțumesc. Vreau să spun că din punctul nostru de vedere e adevărat că sunt niște amendamente foarte tehnice. Mulțumim frumos pentru explicațiile pe care le ați dat astăzi. Nu vedem uh, din perspectiva grupului nostru vreo dificultate și suntem bucuroși să constatăm că și Ciprul acum este inclus și că s-a lungit lista țărilor care folosesc aceste uh, opțiuni de costuri simplificate. Vreau să să știu ce anume, ce date vă trimit statele membre atunci când dumneavoastră faceți um, estimările pentru aceste costuri simplificate și faceți o trecere în revistă periodică a ceea ce se întâmplă în statele membre sau așteptați tot timpul date și contribuții din partea statelor membre. Mă bucur totuși că putem să spunem astăzi că 50% dintre statele membre folosesc aceste costuri simplificate și cred că este un mare progres. Și întrebarea mea ar fi, credeți că și alte state membre uh, ar fi interesate pe viitor și au manifestat interesul? Mulțumesc. Thank you. So then you can try... Mulțumesc. Puteți să răspundeți la întrebări. Thank you uh, very much for the interventions and questions. Vă mulțumesc frumos pentru întrebări și pentru intervenții. le iau pe rând. Mai întâi am să răspund domnului Pirinski. Am avut trialogul final cu Comisia de Ocupare și cu Consiliul și acum acesta face parte din legislația propusă. Suntem bucuroși deoarece scopul trialogurilor era nu doar să includă aceste măsuri de simplificare care se aplică Fondului Social European, ci să permită um, extinderea lor și la fondurile uh, structurale, ca toate aceste fonduri să beneficieze de simplificare. Și Comisia tocmai acest lucru își dorește și se așteaptă la uh, un deznătământ fericit în urma trialogurilor. Pentru a răspunde doamnei Harkin, în ce privește datele, statele membre ne trimit date istorice. Deci nu sunt doar uh, datele noastre. Noi ne bazăm pe costurile proxy și pe date istorice care au fost uh, controlate de statele membre și auditorii noștri, bineînțeles, sunt implicați în controlarea acestor date. Deci, când le includem într-un act delegat, suntem siguri că aceste date uh, reprezintă totuși costurile reale și pot să fie folosite drept costuri reale. Aceasta este principala simplificare. Am uitat să menționez o altă abordare pe care am uh, introdus-o în cel de-al treilea amendament și anume că pentru prima oară am stabilit o opțiune de costuri simplificate la nivel european pentru cheltuielile în domeniul educației. Aici uh, abordarea este diferită deoarece se bazează pe datele furnizate de Eurostat în ce privește participanții la diferitele niveluri de uh, educație și care sunt costurile pentru fiecare dintre aceste niveluri de educație. Costuri uh, furnizate de statele membre, dar comunicate de Eurostat. Avem așadar pentru fiecare țară un tabel anume cu uh, un procent de costuri statele membre pot să le folosească, nu sunt obligate să o facă, deci pot să folosească aceste opțiuni pentru a-și ușura munca. Da, într-adevăr, acum 50% dintre state membre folosesc aceste costuri simplificate, însă am văzut că uh, din acești 50% uh, statele, de fapt, doresc să folosească și mai multe unități de costuri dar sunt și state membre noi, care nu fac parte din ligă deocamdată, care manifestă interes și avem o atitudine proactivă, pentru că noi uh, mergem și propovăduim uh, uh, în statele membre care nu folosesc aceste opțiuni avantajele lor și trebuie să mulțumesc colegilor care stau în dreapta mea care fac această muncă. Suntem optimiști, credem că pe viitor vor exista și mai multe state membre care să le folosească. Credem că până în 2020, 35% din uh, uh, Fondul Social European va fi pus în aplicare folosind opțiunea costurilor simplificate, ceea ce este un mare avantaj uh, gândindu-ne la cum va funcționa următorul cadru financiar multianual. Thank you. Thank you. Mulțumim frumos. Calendarul este după cum urmează. Termenul limită pentru obiecții este 13 noiembrie. Și termenul limită pentru Consiliu, de asemenea, dacă vor să prezinte vreo obiecție sau pentru a cere extinderea termenului este 20 decembrie. Am ajuns acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Am fost eficienți de dimineață. Și am discutat despre cu alte rânduri despre platforma privind munca nedeclarată și ilegală. A fost un eveniment util. Acum vom discuta despre acest subiect aici și am să încep prin a da cuvântul experților. Domnul Curel de la comisie nu a venit încă. Bun, atunci începem cu domnul Yves Caldez, care este delegatul francez și copreședintele platformei. Domnule Caldez, aveți cuvântul. Merci, Madame la Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sper că ni se va putea alătura și domnul Jordi Corel, pentru că avem intervenția pregătită în comun iar el uh, vă va aduce uh, precizări de natură bugetară și de funcționare. Eu, unul, vă voi vorbi despre primul bilanț al biroului și în calitate de reprezentant al Franței. După ce mă voi fi prezentat, ca să știți cine sunt, vă voi vorbi despre bilanțul platformei așadar și despre primele observații în privința provocărilor cu care se confruntă această platformă și noi înșine ne confruntăm. În calitate de copreședinte și reprezentant al Franței, am uh, îndeplinit timp de 5 ani funcția de director adjunct al Direcției Regionale a Muncii în Franța și am inițiat uh, reforma în domeniul muncii în Franța. E vorba de o reformă în scopul eficientizării acesteia și în ideea combaterii muncii la negru. Ideea era de a schimba reglementarea astfel încât să se ajungă la o reglementare mai eficace. Eu în continuare reprezint Franța în calitate ca membru al inspecției muncii. biroul platformei, uh, alcătuit din președinte și cei doi vicepreședinți, colegul meu, Luis Renars, din Letonia, care participă alături de mine la lucrările biroului, împreună cu secretariatul. Ei bine, deci această echipă lucrează în strânsă colaborare cu Comisia. E vorba de o colaborare foarte bună uh, și uh, avem uh, bucuria de a vedea că toate observațiile noastre sunt luate în seamă în activitatea platformei. Câteodată programul platformei este schimbat chiar în cursul anului în funcție de observațiile noastre. În ceea ce privește rezultatele platformei, cred că acestea trebuie privite prin prisma anchetei privind uh, satisfacția vis-a-vis de această platformă. Uh, e vorba de satisfacția membrilor, titulari sau membrii sociali. Deci s-a lansat un chestionar uh, în vara acestui an, la care ne-au parvenit 28 de răspunsuri, dintre care 23 din partea statelor membre. Întrebarea din acest chestionar era care sunt progresele pe care le-a înleznit această platformă. Ei bine, după câteva luni de la lansarea acestei platforme, respondenții consideră că um, obiectivele încep să fie atinse, 43% din respondenți consideră că rezultatele platformei sunt bune sau foarte bune și 46% dintre respondenți consideră că rezultatele sunt că progresele sunt moderate. Deci, iată, percepția este că rezultatele sunt bune sau foarte bune. În ceea ce privește tematicile predilecte ale platformei noastre, uh, Uh, cea mai bine privită schimbul de practici între uh, statele membre. Acest schimb de bune practici, până la urmă, este foarte productiv pentru toată lumea, pentru că ne permite să înțelegem mai bine cum lucrează colegii, cum abordează anumite subiecte și ne permite să ne inspirăm din uh, exemplele pozitive din fiecare țară parte. Un alt punct de satisfacție al respondenților este faptul că platforma duce la o consolidare a competențelor. Experții care participă la activitățile noastre sunt experți uh, recunoscuți Iar acest lucru ne permite o mai bună înțelegere a fenomenului muncii nedeclarate în Europa și în fiecare din țările membre. Acolo unde respondenții au răspuns cu mai multe rețineri, era vorba despre impactul platformei în ceea ce privește capacitatea administrațiilor de a-și îmbunătăți eficacitatea. Oricum, abia au trecut câteva luni de când a început funcționa, să funcționeze platforma, deci e de înțeles uh, acest răspuns. Dar uh, fiecare dintre statele membre are o uh, răspundere de jucat în acest sens. Un alt uh, răspuns, uh, un alt motiv al satisfacției respondenților este dobândirea de noi competențe și descoperirea funcționării sistemului în celelalte state membre și a sistemelor administrative. Colegii salută și apreciază într-adevăr schimburile de experiență cu colegii și uh, informările în privința um, funcționării sistemelor în celelalte țări. Am introdus și o zi tematică. Uh, de fapt, e vorba despre două zile de schimburi, de întâlniri și de discuții pe subiecte prioritare. În ceea ce privește reprezentarea națională în platformă, putem spune că reprezentanții naționali duc mai departe informațiile platformei către uh, corpul de control propriu din uh, statul membru, dar mai puțin cu celelalte corpuri de control asociate. În ceea ce privește efectele activității platformei, efecte deja constatate până acum, ar trebui să spun că, înainte de toate, statele membre subliniază faptul că uh, aceasta înleznește luarea de legături și, uh, și schimbul de bune practici cu celelalte țări membre. De asemenea, desfășurarea de controle comune. 61% dintre respondenți uh, răspund pozitiv la aceste uh, inițiative, celelalte țări membre spunând că o vor face în curând. De asemenea, este apreciat uh, faptul că platforma îmbunătățește activitatea la nivel național. Platforma holistică, abordarea holistică, spre exemplu, ne-a ajutat foarte mult în Franța. În ceea ce privește acest rol al platformei de a deveni un loc de întâlnire, de uh, legături, de um, schimburi de experiență, este clar că în doar câteva luni platforma și-a atins acest obiectiv. Acum provocarea rămâne ca aceste luări de contact să se uh, transforme în demersuri de cooperare transfrontalieră în viața de zi cu zi. Aici mai avem încă de muncă. Eu cred că în ceea ce privește cadrul instituțional al platformei și cadrul instituțional european, eh, ei bine, acestea îngreunează punerea în practică a cooperării transfrontaliere pe teren. Am eh, lansat un studiu de altfel în privința acestor obstacole care va fi definitivat în următoarele luni. Apoi, o altă dificultate are de a face cu uh, uh, licitațiile de proiecte care ne îngreunează oarecum uh, activitatea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Uh, nu v-am spus că aveați doar 5 minute la dispoziție, pentru că ordinea noastră de zi uh, are foarte multe puncte. Îi voi da acum cuvântul domnului Jordi Corel, director la Unitatea de Mobilitate de la Comisia Europeană și președinte al platformei. Aveți cuvântul, domnule Jordi Carel. Vă mulțumesc, mă scuzați că am uh, întârziat, dar uh, controlele de securitate de la intrarea în Parlament uh, m-au împiedicat să ajung la timp. Această platformă este văzută ca un succes și discuțiile recente cu Parlamentul și cu Consiliul uh, îmi vor da dreptate, pentru că discuțiile au fost constructive și am uh, obținut, de fapt, un instrument care chiar funcționează. În ceea ce privește alcătuirea platformei, permiteți-mi să vă spun că uh, președinția este asigurată de către comisie, dar avem și doi copreședinți uh, reprezentanți ai statelor membre și uh, acești, uh, aceste trei persoane se întâlnesc în cadrul biroului. Apoi, în ceea ce privește natura sau originea reprezentanților statelor membre, trebuie să știți că acestea sunt foarte diverse. Avem uh, inspectori de muncă, inspectori financiari și așa mai departe și apoi și uh, președinți de uh, sindicate și confederații sindicale. Lucru care face ca um, paleta activităților platformei să fie uh, foarte amplă. La începutul acestui an ne-am confruntat cu unele probleme. A trebuit să constituim platforma propriu-zis, a trebuit să, adăugă, să adoptăm regulamentul de procedură, să alegem membrii biroului. Dar, de fapt, până la urmă, toate aceste lucruri au luat mult mai puțin timp decât ne așteptam. Cred că de salutat uh, este, înainte de toate, bunăvoința membrilor platformei acest, uh, această platformă este un instrument polivalent care poate fi folosit uh, de statele membre și de către partenerii sociali pentru combaterea muncii nedeclarate. Foarte rapid am reușit să adoptăm, pentru că metodele noastre de lucru sunt foarte flexibile, am reușit să adoptăm, deci, un program de lucru foarte ambițios, dar în același timp pragmatic, pentru 2 ani. Am avut discuții în plenară și am cerut crearea unui grup de lucru care să alăture reprezentanța ai sindicatelor, ai um, statelor, ai partenerilor sociali și așa mai departe. Deocamdată acest proiect nu a fost adoptat, încă a fost discutat de me- către membrii platformei și cred că este un semnal pozitiv din partea membrilor acesteia. N-aș vrea să vă fac o, un tablou așa numai în tonuri de roz al situației platformei, dar totuși platforma este una furta, foarte bună. Știți, programul de lucru are 2 ani și e, se axează pe trei mari direcții. Sporirea cunoștințelor, educația Ideea este să cooperăm cât mai bine pentru a învăța unii de la ceilalți. Unul din uh, lucrurile greu de măsurat, dar foarte importante, uh, este cel care vizează schimbările la nivel național în foarte multe state membre am putut vedea că abordarea muncii nedeclarate este foarte fragmentară. Deci, uh, inspectorii din diferite domenii care au de-a face cu munca declarată nu au acces la informațiile de care dispun uh, colegii. Dacă se va îmbunătăți cooperarea la nivel național uh, și la nivel internațional și dacă abordarea acestui fenomen va deveni una mai uh, holistică, atunci uh, activitatea va fi încă și mai îmbunătățită, dar deja cred că rezultatele noastre sunt bune. Și cu asta cred că am cam ajuns la capătul celor 5 minute alocate. Nici o problemă că ați întârziat, înțelegem situația. A fost foarte interesant uh, să ascultăm prezentările dumneavoastră. Bun venit vizitatorilor noștri, vizitatori uh, sosiți aici uh, la invitația domnului Pirinski. E vorba despre reprezentanți ai uh, Partidului Social din, Socialist din Bulgaria. Și uh, care sper că se vor simți bine la întrunirea noastră. Îi dau cuvântul doamnei Lynch, membră a ETUC, Confederația Europeană a Sindicatelor. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Eu prima oară am lucrat ca o spătăriță în perioada școlii și sâmbătă de sâmbătă mergeam la un fel de cofetărie, ceainărie și la ora 4 se schimba tura. Și uh, se uh, în, încheia casa. Și eu îmi uh, luam uh, banii pe ziua respectivă, îi băgam în buzunar și plecam să-mi văd de treabă. Uh, asta se întâmpla cu ceva zeci de ani în urmă. Ce este uimitor este că această practică încă este destul de răspândită, lucru care mă uimește și mă întristează în același timp. Trebuie ca exemplele pozitive de combatere a muncii la negru să fie cunoscute. În Belgia există un astfel de exemplu foarte, foarte bun care E vorba despre o inițiativă care îngreunează angajarea la negru. Însă din discuțiile noastre a reieșit foarte clar și că multe elemente legate de munca nedeclarată sunt extrem de alambicate și acest lucru are mult de a face cu dreptul european și uh, acest lucru pune piedici în, cau- în calea um, activității inspectorilor muncii. Și cred că acest aspect este foarte important. Ce fel de instrumente ar putea fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă pentru a putea contracara um, efectele negative nedorite, de fapt, ale mm, dreptului european. Deci, în curând vom începe aceste discuții și vom putea formula recomandări concrete, ocazie cu care vă, ne vom prezenta din nou în fața dumneavoastră pe, pentru a vă prezenta aceste instrumente îmbunătățite ceea ce privește pilonul so- al drepturilor sociale, acesta se află în discuție, așteptăm cu mare interes să vedem planul de acțiune. Nu e vorba despre stabilirea neapărat a obiectivelor, cât despre stabilirea drepturilor. Unul dintre obiectivele noastre principale este de a ajunge în toate statele membre la Uh, ponderea de un inspector al muncii la fiecare 10.000 de lucrători. Toată lumea și-a asumat acest obiectiv, angajatorii, uh, sindicatele. Um, deci, un lucru pe care îl arată toate studiile este că uh, oamenii își schimbă comportamentul dacă eh, simt că riscă să fie prinși cu mâța în sac. Acest lucru este valabil pentru fel și fel de încălcări, eh, mergând de la munca la negru și până la mm, crime. Apoi, vom încerca să revizuim uh, directiva privind declarațiile scrise, astfel încât să fie introduse și măsuri uh, care să vizeze uh, răspunderea angajaților. angajatorilor, mai ales în ceea ce privește platformele online, pentru că în privința acestora, în privința platformelor online, încă um, dăinuiește o foarte mare confuzie și Uh, trebuie să ne ocupăm și de acest aspect. În orice caz, cu siguranță, această platformă va fi de mare ajutor angajaților europeni. Dau uh, cuvântul următorului membru al uh, domnul Trump, membru al platformei de la Business Europe. Um, e clar că s-au înregistrat foarte multe progrese în activitatea platformei, dar în același timp trebuie să recunoaștem și provocările cu care ne confruntăm. Acest, uh, această sarcină este una foarte spinoasă până la urmă, foarte complicată. Una dintre cele mai mari provocări, lucru care se regăsește și în uh, notele dumneavoastră, este că multe dintre autoritățile implicate în uh, lupta împotriva muncii nedeclarate, adică inspecția muncii, uh, Inspecția de Securitate și Sănătate în Muncă, autoritățile fiscale, de securitate, autoritățile legate de protecția datelor, deci toate aceste autorități la nivel național, european, regional, local, apoi partenerii sociali, toată această rețea trebuie să se regăsească pe un teren comun. Ori acest teren comun deocamdată nu prea există. Așadar, trebuie să ne asigurăm că platforma va putea realmente coordona activitatea tuturor acestor autorități implicate. Să vă dau un exemplu. De curând am uh, avut un seminar în privința economiei participative și din exemplele naționale reieșea foarte clar că autoritățile fiscale au reprezentat motorul principal în acest domeniu. Deci inspecțiile de muncă și celelalte autorități au cam fost lăsate pe tușă. Autoritățile fiscale au fost cele mai importante. Deci uh, trebuie să aducem la oaltă diferitele autorități din mm, domeniu. Protecția datelor și um, accesul uh, autorităților la datele importante sunt, foarte, uh, sunt aspecte extrem de importante. Și acest lucru încă este șchiopătând, să spun așa, în mai multe state membre, din vari motive. Așa cum au spus-o și alții înaintea mea, autoritățile europene, mă rog, platforma a lansat un grup de lucru în această privință. E vorba despre schimbul de date înainte de toate, pentru că, încă o dată, acesta este un subiect extrem de important și accesul la date. Îmi pare rău că se cheamă autoritățile europene de ocupare, pentru că până la urmă înseamnă că cei mai importanți actori din acest domeniu sunt inspecțiile de muncă. Și după părerea mea, nu acestea ar trebui să aibă rolul preponderent în acest efort. Și apoi, îmi pare rău să spun asta într-o sală plină de politicieni, dar Până acum am reușit să-i uh, ținem pe politicieni departe de această platformă și mă bucur nespus de acest lucru. Oricum, scopul nostru uh, principal este acela de a combate uh, munca la munca nedeclarată. Până la urmă, cu toții avem un obiectiv comun. este un subiect complicat, un subiect care nu va fi rezolvat peste noapte, ci în an și an de muncă. Dar cred că scopul este unul comun și atâta timp cât uh, scopul rămâne unul comun, cu siguranță vom reuși să facem progrese. Și mă voi opri înainte de cele 5 minute alocate. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc tare mult! Bineînțeles, uh, subiectul acesta este unul de interes uh, comun, cu adevărat. Acum îi dau cuvântul domnului Pirinski, raportorul nostru. Uh, domnia sa este cel care s-a asigurat că, iată, avem această platformă pentru munca nedeclarată. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru această ocazie care mi este oferită de a interveni pe marginea subiectului. Mă bucur tare mult că, iată, ne-am reunit uh, aici. Uh, mulți dintre raportorii din umbră sunt și ei prezenți uh, și vreau de la bun început să spun că a, efortul a fost unul comun și voi continua în bulgară. Mai întâi de toate vreau să le mulțumesc pentru prezența tuturor uh, vizitatorilor mei din Bulgaria. Călătoria lor a fost una dificilă, știu că au pornit la drum în cursul dimineții. Le mulțumesc că ni s-au alăturat. Acum voi trece la subiect și am câteva comentarii pe scurt. Am vreo două minute la dispoziție, deci trebuie să fiu succint. E evident uh, că această platformă este un lucru pozitiv. Asta în ciuda uh, părerilor contrare uh, care au fost exprimate la începutul eforturilor. E clar că genul acesta de muncă este foarte complicată. Munca de declarat are, nevoie, are mai multe fansete și tocmai de aceea noi avem nevoie de informații din partea unor experți pe tema aceasta. În al treilea rând, am luat decizia de a vorbi despre combaterea muncii nedeclarate. Ne, referim, ne referim la sancționarea tipului acestuia de muncă, dar și la încurajarea transformării uh, muncii nedeclarate în muncă declarată. Esther spunea că atitudinile se schimbă în cazul în care există sancțiuni. Da, s-ar putea într-adevăr ca Esther să aibă dreptate. Acum, în ceea ce privește participanții la platformă, i-am ascultat pe experți și vedem că în platformă sunt reprezentate mai multe interese, instituțiile de stat, uh, sindicatele, organizațiile, dar și Comisia Europeană, care își are și ea un rol, uh, uh, are și ea un rol important de jucat. La asta ne-am gândit în momentul în care am creat platforma. Ne-am dorit ca platforma să să înglobeze uh, diferitele interese pentru ca eforturile uh, platformei să ducă într-adevăr la combaterea acestui tip de muncă nedeclarată. După aceea, după cum au spus experții, platforma lucrează susținut. Una dintre provocările cu care se confruntă platforma este aceea de a crea schimbări sau aduce schimbări la nivelul uh, statelor membre, la nivelul sectoarelor uh, în care munca nedeclarată este predominantă. Cam aceasta este misiunea platformei în viitorul apro apropiat. Și în final, doamnă președinte, v-aș sugera să păstrați dumneavoastră în calitate de președinta comisiei noastre legătura cu membrii platformei și peste un an ar fi cazul să evaluăm activitatea platformei. În orice, în, în orice caz, la finele mandatului, platforma trebuie să vină cu niște concluzii care să se transforme mai apoi în decizii. Și tocmai de aceea salut acest grup de lucru despre care vorbeați. Domnul de la Business Europe vorbea despre necesitatea de a include autoritățile muncii uh, în activitatea acestei platforme. Îi dau cuvântul acum doamnei Tomci, raportor din umbră. Vă mulțumesc mult. Uh, bună dimineața tuturor. Iată, a trecut un an din momentul în care domnul Pirinski a încheiat negocierile pe tema creierii acestei platforme. Și domnul Pirinski a dat dovadă de multă răbdare. Și acum, uh, astăzi, trebuie să vedem care sunt rezultatele activității platformei. Domnul Pirinski vorbea despre îndoierile uh, exprimate la începutul activității platformei. Existau persoane care se temeau că platforma nu va re- reuși să-și atingă obiectivele și anume să reducă ponderea muncii nedeclarate. Dar iată, astăzi aflăm de la experții noștri că acest obiectiv a fost atins de către uh, platformă. Uh, dar doar într-o, într-o oarecare măsură, pentru că, să nu uităm, platforma funcționează doar de un an de zile încoace. Din grupul uh, meu consideră că uh, adevăratele concluzii le putem uh, trage abia în momentul în care vom putea uh, compara situația muncii nedeclarate în prezent cu situația din trecut și situația de pe viitor. Și această situație sau diferențele între situații trebuie să fie cât se poate de clare dacă e să spunem că platforma într-adevăr și-a făcut treaba. Și până la urmă acesta este etalonul uh, pe care trebuie să-l vizăm. Nu trebuie să creăm noi autorități, noi agenții, nu trebuie neapărat să împingem spre organizarea de noi și noi ședințe. Nu cred că agențiile acestea suplimentare ar fi neapărat necesare. Mai întâi de toate trebuie să obținem rezultate tangibile. De asemenea, trebuie să întărim uh, instituțiile care deja există atât la nivel național, uh, la nivel național pentru a putea, pentru că acestea să poată într-adevăr combate munca nedeclarată. Ar fi, ar fi contraproductiv să creăm acum alte instituții. Nu avem mult timp la dispoziție astăzi pentru a intra în detalii, dar în încheiere aș vrea să spun că rezultatele au fost pozitive la un an de la crearea acestei platforme și cred că peste un an ar trebui să ne întâlnim din nou pentru a evalua rezultatele obținute. Eu i-aș ruga pe experții noștri să ne dea un exemplu pozitiv al uh, experienței acumulate de această uh, platformă în ultimul an. Vă mulțumesc, urmează doamna McIntyre. Vă mulțumesc. Mi-a crescut inima astăzi și aș felicita comisia. Să știți că nu fac asta prea des. Dar trebuie totuși să o fac pentru că, iată, cu ajutorul domnului Pirinski, am reușit să creăm o platformă pe care să o putem susține cu toții. Cu toții ne dorim să combatem mun- munca de nedeclarată. Vrem să combatem exploatarea lucrătorilor, dar în același timp dorim să lupt luptăm împotriva muncii nedeclarate, pentru că aceasta este un impediment pentru activitatea uh, legitimă a, sau uh, legală a antreprenorilor. Deci, iată, întregul Parlament European s-a reunit în spatele aceste, acestor obiective. Și, iată, obiectivele noastre par încet, încet să se creioneze sau să devină realitate, mai precis. Mie îmi place să, să fim, sau eu îmi doresc să fim uh, ambițioși, dar și în același timp pragmatici. Trebuie să ne axăm pe implementare, pe punere în aplicare, pe schimbul de bune practici. Nu cred însă că ar trebui să creăm o tendință standardizată. Mă tem că tocmai asta ar face o autoritate europeană în domeniul muncii. Iată, auzim că 93% din cei care au participat la sondaj au uh, dat un răspuns unitar. M-ar interesa uh, să aflu dacă au existat totuși diferențe între așteptările diferitelor state membre. Dacă invitații noștri mi-ar putea răspunde la întrebare, aș fi foarte recunoscătoare. Uh, dar, bine, eu vin din Regatul Unit și, iată, văd că în Regatul Unit, conform datelor OCDE, 1,7% din uh, PIB uh, este reprezentat de munca nedeclarată. În unele state, ponderea aceasta este de chiar 30%. Deci Iată, există state membre care se confruntă mm, mai, mai tare cu această problemă, dar eu sunt încântată de faptul că Regatul Unit a introdus uh, legea uh, privind combaterea sclaviei. Este un act legislativ unic uh, în Europa care își dorește să lupte împotriva sclaviei ce de multe ori caracterizează munca nedeclarată. Și iată, experiența Regatului Unit poate fi împărtășită celorlaltor state prin intermediul acestei platforme. Acestea fiind spuse, iată, am creat această platformă, haideți să nu schimbăm uh, nimic deocamdată, cât timp nu înțelegem ce poate face și ce a făcut deja această platformă. Haideți să nu schimbăm lucrurile înainte de a vedea uh, ce s-a întâmplat deja. E un lucru bun care ar putea să ne ajute pe noi toți în Europa. Mulțumesc, doamna Tum. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru prezentările deosebit de interesante. <laughs> grupului din spate i-aș transmite uh, faptul că pot fi încântați de eurodeputatul lor, care a făcut uh, multe lucruri bune. În cursul discuțiilor uneori am fost la capătul răbdării, Principiul subsidiarității uh, mi se părea că e un impediment în calea funcționării acestui, acestei platforme, dar iată, platforma funcționează. Ieri uh, am scris o listă întreagă de întrebări. Uh, vreau să pun întrebări pe tema dimensiunii sociale, pe tema cooperării cu autoritățile fiscale, pe tema obstacolelor care ar putea apărea la nivel național ca urmare a actelor legislative uh, uh, europene, dar iată că toate întrebările mele și-au găsit răspunsul deja în prezentările experților și asta nu poate decât să mă bucure uh, și să mă încurajeze să fac doar câteva comentarii astăzi. Iată, e un bun în început. Dar uh, monitorizarea se limitează într-adevăr la un fel de sondaj de opinie între participanți Aș vrea și eu ca doamna Tomci să, să întreb uh, dacă invitații noștri ne-ar putea da o, un exemplu de succes reputat. Bun, metoda aceasta de evaluare este bună, dar poate că ar trebui să fie completată de un fel de evaluare externă. Primii doi ani de activitate sunt uh, dificili și poate că problemele ar putea fi mai degrabă de- detectate de persoane din afara platformei. Uh, după aceea, uh, bunele practici uh, ar fi bine de căutat nu doar uh, în interiorul Uniunii Europene, ci și în afara Uniunii Europene. Am putea implica, spre exemplu, măcar în cadrul unui seminar, statele din parteneriatul estic, dar și alte state precum Canada sau alte state partenere care cu siguranță au cu ce se mândri. Mulțumesc. Nu văd în sală pe doamna Cuneva. Este oare înlocuită doamna Cuneva de cineva? Doamna Lopez Permeio, aveți cuvântul. Gracias, presidenta. Mulțumesc. Doamna Cuneva nu putea să fie prezentă, dar aș vrea să vă transmit câteva lucruri. Mai întâi vreau să mulțumesc frumos pentru această întâlnire care mi se pare deosebit de interesantă. Mă bucur să ascult concluziile dumneavoastră. Împărtășesc fără nicio îndoială importanța muncii pe care a făcut-o această platformă în doar un an de existență în ce privește colaborarea cu statele membre și lucrurile stabilite. Deci trebuie să vă mulțumim fără această îndoială, însă, din păcate, este insuficient ca să corectăm uh, această tendință pe care o reprezintă munca ilegală și la negru și nedeclarată în societățile noastre. Știm care este diagnosticul, dar deocamdată nu avem niciun fel de tratament. Nu am constatat o reducere a muncii declarate, din potrivă. În unele țări, din cauza aplicării foarte strictă a politicii de austeritate, s-a ajuns la o creștere a muncii nedeclarate. Există falși independenți sau munca cu normă parțială, care a crescut foarte mult în țări precum Spania și așa se ajunge la o muncă nedeclarată. Se declară puține ore, nu se plătesc uh, cotizațiile uh, și în plus s-a ajuns să se plătească la negru, deci din mână în mână, deci nu se cotizează, nu există deci niciun fel de drepturi și niciun fel de garanții pentru munca prestată uh, munca Uh, care depinde de întreprinderi, uh, din păcate, uh, se desfășoară în condiții din ceea ce mai proaste. Există foarte multe cazuri de evitare a plății impozitelor și de evaziune fiscală, pentru că întreprinderile nu vor să plătească obligațiile, um, nu vor să se achite de obligațiile lor fiscale. și e suficient să ne gândim la cazul lucrătorilor detașați, la, mai ales din sectorul transporturilor uh, um, rutiere, sau avem și problema societăților paravan sau a societăților tip poștale. Cum spunea și doamna Linz, și sunt de acord cu ei, că dacă nu se stabilește o legislație uh, în plus, față de tot ceea ce întreprinde platforma, dacă nu facem progrese în ce privește armonizarea drepturilor muncii, dacă nu există o autoritate în domeniul muncii uh, la nivelul Uniunii Europene și dacă nu se fac uh, uh, progrese în ce privește fiscalitatea, și dacă nu se stabilește cu claritate că dorim să luptăm cu adevărat împotriva dumpingului social, deci să existe sancțiuni disuasive sau să se interzică statelor membre uh, să um, mai acționeze fără să um, voteze și să adere la convențiile internaționale care garantează și protejează dreptul muncii și dacă nu se face nimic de fapt ca să luptăm împotriva muncii la negre, probabil că la anul Uh, vom avea un alt raport uh, satisfăcător în ce privește uh, cooperarea din această platformă, dar rezultatul real va fi că munca la negru va continua să crească. Îmi pare rău să fiu aici o, o pasăre de rău augur, deci pentru că toți ceilalți sunt de fapt foarte bucuroși și mulțumiți de munca platformei. Revin noi ne dorim ca Uniunea Europeană și instrumentele sale să uh, fie utile lucrătorilor și să le amelioreze viața. Îmi cer scuze dacă am vorbit mai mult, doamnă președinte. Oh, uh, nu văd pe nimeni din partea verzilor în sală și nici din partea FDD sau... Vă rog, nu v-am văzut. Mulțumesc, doamnă președinte. Și noi am lucrat în 2015 împreună cu domnul raportor Pirinski și cu alți raportori la crearea acestei platforme pentru combaterea muncii la negru și acest sistem de uh, schimb de bune practici de informații care ar trebui să ducă la acțiuni europene coordonate și eficiente ca să luptăm împotriva acestui fenomen care afectează uh, pe lucrătorii cei mai uh, vulnerabili, a fost uh, un plan foarte ambițios, dar e clar că se lovește de anumite dificultăți structurale, printre care faptul că nu s-a estimat bine dimensiunea economiei informale și a economiei la negru. În țara mea se consideră că 21% din această piață a muncii este, de fapt, muncă nedeclarată și la negru, dar este doar o estimare și e foarte greu să obținem date despre amplarea fenomenului. De aceea e clar că toate statele membre ar trebui să se implice la modul serios, pentru că orice fel de acțiune a unui stat în cadrul acestei platforme este însă facultativă. Oricum, acțiunile descrise în planul operațional par să se îndrepte în direcția cea bună. Mă refer, de exemplu, la schimbul de um, um, funcționari de la inspectoratele muncii sau sesiuni de training comune și e clar că ar trebui să existe o dimensiune transnațională care să fie combătută și de instrumentele europene. Iar programul de schimb de date mi se pare de asemenea foarte important. Sunt mulțumită de studiile pe care le-a comandat platforma, de exemplu în ceea ce privește societățile fictive în Europa. Doar uh, că mi se pare că e prea devreme să facem o evaluare a activității acestei platforme pentru că funcționează doar de un an și jumătate. Eu în 2015 am spus că ar trebui să vedem dacă uh, Uh, costul acestei platforme este proporțional cu rezultatele pe care uh, le obținem datorită creării sale. Ar trebui să promovăm o schimbare de mentalitate în toate țările noastre. Munca la negru trebuie combătută, dar cu niște stimulente care să facă ca munca declarată să fie avantajoasă. Avem instrumente fiscale, de reglementare, de um, um, training care să-i convingă pe oameni să nu mai uh, lucreze la negru. Uh, thank you. Mulțumesc. Domnul Dominic Marta, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. E foarte clar o platformă care vrea să lupte împotriva muncii nedeclarate este mai mult decât necesară. Este urgent să avem o asemenea platformă, este obligatoriu și bravo, domnule Pirinski, vă felicit sincer, pentru că pentru lucrătorii cei mai vulnerabili acest lucru înseamnă reducerea drepturilor la pensii, acces restrâns la îngrijiri de sănătate, condiții de muncă proaste și o încălcare a dreptului muncii de către întreprinderi. Și în plus, concurență deloială am să fiu succint. Vreau să uh, vorbesc despre întâlnirea platformei din martie 2017, în timpul căreia Comisia v-a cerut să comentați directivele pregătite cu privire la imigrația legală și despre imigrația ilegală, aș adăuga eu. Uh, în ce stadiu vă aflați? S-au obținut rezultate? Platforma la întâlnirea din martie ar fi trebuit să facă și un studiu privind lucrătorii detașați și cum să identificăm aceste companii cutie poștală. Ar fi trebuit să aveți rezultate până în toamna acestui an. Toamna deja a început. În plus, a existat acest apel VP 2016-005, aș cerut un milion uh, în plus pentru a finanța activitățile dumneavoastră și proiectele selecționate ar fi trebuit să fie publicate în noiembrie. Puteți să ne dați această listă a proiectelor selecționate? Și cred că m-am încadrat în cele două minute. Mulțumesc. Thank you, Mr. Hodge. Mulțumesc, domnul Hodge. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Munca nedeclarată este un fenomen negativ cu multe dimensiuni, inclusiv de ordin etic, nu doar și de ordin economic. Aș vrea să insist asupra problemelor de care se lovesc tinerii din Europa, care sunt deja uh, uh loviți de șomaj. Știm că mai mult de 20% dintre tinerii din Europa nu au un loc de muncă și care au nevoie de training, de uh, educație. Uh, Vorbim despre mai multe milioane de tineri, de fapt, care sunt uh, afectați. Un tânăr și-ar dori să aibă un loc de muncă legal. Dar se întâmplă ca un loc de muncă la negru să fie singurul pe care să poți să-l obții. De aceea ar trebui să tăiem răul de la rădăcină. sau să scriem legi care să uh, facă ca angajatorul să fie sancționat. Acești uh, lucrători care sunt ca niște zilieri, ei uh, de fapt uh, se tem să uh, lucreze la lumina zilei ei se tem de codul muncii pentru că spun că acest cod există doar pe hârtie și de, tocmai le teamă că o să aibă mai mult de pierdut decât de câștigat dacă își declară munca. Întrebarea mea este dacă um, reprezentanții platformei au habar despre cum pot să ofere un viitor acestor tineri, pentru că uh, ei sunt, uh, ei sunt cei care se află în pericolul de a fi excluși din societate. Poate că oferirea de training ar fi o idee bună. Doamna Iongerius, da, sau uh, repetat felicitările la adresa platformei și la adresa lui uh, Georgi și mă alătur și eu celor care au prezentat complimente. Vreau să vorbesc despre ceva ce nu a fost menționat încă. Cum progresați cu munca la o definiție. Pentru că dacă vreți să colecționați, să strângeți date din toată Europa, ar fi de ajutor dacă aveți o definiție. Una și aceeași pentru, pentru toată Europa. Vreau să știu dacă ați dezbătut despre acest lucru V-ați gândit dacă, de exemplu, un card de securitate socială european v-ar ajuta ca să... Mm, evoluați uh, în discuțiile dumneavoastră despre o definiție comună? Și am o întrebare și pentru reprezentanții comisiei. Știu că acum lucrați la uh, crearea unei autorități în domeniul muncii ce învățăminte ați tras de pe urma funcționării acestei platforme din primul, primul ei an de existență? V-a inspirat uh, funcționarea acestei platforme uh, în vederea creării acestei uh, autorități europene a muncii? Și credeți că funcționarea platformei vă va uh, Um, ajuta să definiți mai bine competențele acestei autorități europene în domeniul muncii? Thank you. Uh, yes, uh, there were... Mulțumesc. Ați primit întrebări despre doamna Iongerius, despre definiția comună și învățămintele trase. Au existat și alte întrebări care v-au fost adresate. Și am să dau cuvântul domnului Curel rugându-l să răspundă. Thank you very much, uh, Madam Chair, and thanks... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc Comisiei pentru că a organizat această uh, sesiune. Contribuția colegislatorului, contribuția Parlamentului a fost uh, uh esențială pentru crearea și funcționarea acestei platforme și mulțumesc încă o dată domnului Pirinski pentru determinarea sa și cred că acum avem un, instrument foarte bun la dispoziție. Sunt de acord cu uh, ce au spus uh, deputații și aici îl citesc din nou pe domnul Pirinski. Munca nedeclarată este un fenomen cu multiple fațete. Și atunci, pentru a-l combate, Trebuie să uh, fii conștient de acest lucru. Un al doilea lucru, mă refer la această doamna Tomci, că trebuie să măsurăm uh, progresele platformei în funcție de uh, evoluția sau uh, regresul muncii declarate. Dar platforma nu este un, un panaceu. Avem nevoie și de alte, uh, alți parametri de evaluare. Și, de exemplu, sancțiunile care sunt uh, o armă pentru a lupta împotriva muncii declarate nu țin de competența platformei, ci se aplică doar la nivel național. Doamna Tomci mi-a cerut să dau un exemplu de poveste de succes. O evaluare între egali care a fost uh, făcută la Inspectoratul Muncii din România. Ministrul Muncii din România a cerut platformei să trimită experți ca să facă o analiză în profunzime a Inspectoratului Muncii din România să vedem ce funcționează și ce nu funcționează bine. E bine atunci când administrația națională uh, deschide larg ușa pentru a primi experți din alte țări și faptul că ni s-a cerut această uh, analiză în profunzime, iarăși este un pas bun, pentru că, de fapt, au fost total transparenți uh, și ne-au spus clar cu ce probleme se confruntau și au acceptat uh, recomandările pe care le-au făcut experții în urma acestei analize în profunzime. Deci merită să menționăm acest lucru, ceea ce dovedește și spiritul în care funcționează această platformă. S-a întâmplat și cu alte instituții. Oricum, instituțiile, partea platformei, vor să obțină uh, cât pot mai multe de la ea. Doamna McIntyre, dumneavoastră m-ați întrebat dacă unii primesc mai mult decât alții. Eu cred că fiecare obține ce vrea de la această platformă. Fenomenul este foarte diferit în uh, diferitele state membre, politicile aplicate sunt diferite, însă mie mi se pare că prin implicarea oamenilor precum IV, atunci când se uh, vine vorba de statele membre sau Estel care se ocupă de partenerii sociale, eu cred că toată lumea obține ce dorește nu putem să spunem că această platformă funcționează în folosul unui grup de țări anume sau uh, mai mult în folosul partenerilor sociali decât a statelor membre. Am mai primit întrebări de la o doamnă deputată care deja a părăsit sala și va trebui să ne mai gândim. Au mai existat întrebări despre propuneri noi, atunci când facem propuneri, sunt publicate pe site-ul comisiei, deci e ușor să fie consultate și dacă există vreo proiect anume, putem să răspundem. În ce privește imigrația legală și ilegală, care au făcut parte din consultarea părților interesate și am primit uh, comentarii din partea platformei, inclusiv din partea unor companii, pe 30 noiembrie, oricum, avem, avem următoarea sesiune când vom transmite aceste rezultate. Doamna Liongherius, în ce privește definiția comună, eu și domnul Pirinski și ceilalți raportori din umbră au insistat asupra acestui lucru. Da, e o muncă în curs de desfășurare. Și până la anul sperăm să venim cu această definiție comună. Dar să fim realiști, nu modești, se corectează vorbitorul. Să fim uh, realiști. E posibil să ajungem la o definiție comună. Definiția însă uh, cu valoare de lege este cea uh, abordată la nivel național. Nu există o abordare europeană în acest sens. Ce învățăminte am tras de pe urma funcționării platformei după acest prim an și jumătate de existență? La ultima întâlnire am stabilit un grup de lucru anume care se va întâlni pe 6 decembrie, dacă nu mă înșel, cu o participare foarte largă. Cred că avem 22 uh, de membri care s-au voluntariat ca să participe la acest grup de lucru și care nu își vor prezenta doar punctele lor de vedere individuale, ci vor permite comisiei să țină cont de contribuția acestui grup de lucru înainte de uh, crearea acestei um, autorități europene a muncii. E foarte important pentru toți membrii platformei să discute împreună ca să vedem care poate să fie plus valoarea acestei autorități europene a muncii. Um, uh, Mulțumesc. Nu cred că vă putem da tuturor cuvântul. Însă, înainte de a-i da cuvântul domnului Pirinski, aș da cuvântul partenerilor sociali care au o importanță crucială în transformarea în realitate tangibilă a acestor decizii. Doamnă Lynch, vă mulțumesc. Doamnă președinte, înțeleg că unii dintre parlamentarii europeni sunt frustrați pentru că, într-adevăr, situația în care se regăsesc mulți lucrători este foarte grea în care ori nu găsesc de lucru, ori singurul loc de muncă pe care îl găsesc este unul la, la negru. Deci înțeleg și frustrarea celor care spun că platforma este un succes. Why the trade unions believe the platform is a success is because Această platformă este tocmai acel loc în care putem face lumină. Putem vorbi despre um, condițiile de muncă ale anumitor piloți de linie, spre exemplu, care sunt uh, uh, falși lucrători independenți. Platforma a reprezentat o adevărată ocazie pentru acele state membre care nu pun mare preț pe implicarea atât a angajatorilor cât și a angajaților să uh, audă despre exemplele pozitive ale statelor membre care nu văd așa lucrurile și care au uh, uh, implicat atât uh, sindicatele cât și patronatele și care au avut numai de câștigat de pe urma acestei abordări. Într-adevăr, trebuie văzut ce fel de structuri și proceduri pot fi uh, puse la punct pentru a combate cât mai bine munca la negru. Ieri am discutat despre uh, chestiunea lucrătorilor transfrontalieri din sectorul agricol, care este una extrem de mm, importantă. În programe trebuie să apară informații despre mm, taxe, uh, securitate socială, informațiile care trebuie să apară negru pe alb pe contracte. E important acest lucru pentru că au fost implicați în acest proces și angajatori, angajatorii. helped create a fair Um, playing field for... E important să asigurăm un uh, mediu echitabil pentru toți uh, actorii, să spun așa. E vorba și despre actor, uh, fal și lucrători independenți. Important este ca activitatea platformei să ne ajute să um, aruncăm lumina asupra zonelor de umbră și să găsim soluții. Să vedem exact ce fel de instrumente am avea nevoie pentru a contracara probleme atât de importante. Mulțumesc, domnul Trump. Mulțumesc foarte pe scurt. E foarte important ca platforma să rămână un loc uh, sigur pentru împărtășirea experiențelor și a bunelor practici. Dar uh, în ceea ce privește experiențele, nu doar a experiențelor plăcute, ci și a celor neplăcute. Acest proces nu se va încheia peste un an sau doi, ci este un, un proiect în curs, un proces în curs pentru că în permanență apar noi și noi forme de muncă nedeclarată. În Danemarca, țara mea de origine, avem servicii publice foarte bune, inspecția muncii și așa mai departe, dar tot trebuie să mai combatem munca la negru. Domnule Pirinski, în țara dumneavoastră munca nedeclarată are o amploare și mai mare. Deci știm cu toții că această activitate nu va lua cu siguranță sfârșit în, într-un an sau doi. E există și foarte multe exemple în care întreprinzători au trecut de la munca nedeclarată la munca declarată. Am, uh, avem un exemplu foarte bun al unui tânăr uh, belgian care a scăpat de munca nedeclarată tocmai datorită platformei. Mulțumesc, domnul Caldez, vicepreședinte al platformei. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Da, confirm cele spuse mai devreme și uh, cele auzite mă încurajează. Și anume, iată, suntem într-un proces în curs și care va da roade pe termen mediu. Deci, e clar că va trebui să vedem care sunt lacunele activității de până acum, care sunt obstacolele în calea unei bune cooperări uh, între statele membre și la nivelul statelor membre, tocmai pentru ca această activitate să fie din ce în ce mai bună. Mulțumesc. Domnule Pirinski, Ați uh, avut parte de multe aplauze până acum. Un cuvânt de încheiere. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu are niciun sens să mă întind prea mult în intervenția mea, pentru că un lucru a reieșit clar din aceste discuții și anume că platforma în um, scurtul răstimp de petrecut de la crearea sa și până acum a reprezentat un instrument de interacțiune și de parteneriat de cea mai mare însemnătate pentru tratarea numeroaselor aspecte legate de munca nedeclarată platforma a și ajutat să se treacă de la vorbe la acțiuni concrete la nivelul statelor membre. Acest lucru s-a uh, făcut prin intermediul grupurilor de lucru, ca cel din România pomenit mai devreme. N-am să repet cele spuse până acum. E clar că provocările cu care ne confruntăm sunt uriașe Țin să mulțumesc tuturor celor care, așa cum ați spus și dumneavoastră, au vorbit despre ce am făcut eu și colegii mei care au participat la negocierea în privința creării platformei. În spiritul Deci, uh, am ajuns foarte repede la o, o formulă, o formulă de succes pentru funcționarea platformei. Țin să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și raportorilor din umbră. Nu s-a pomenit ceva foarte important până acum și anume nu s-a pomenit despre calitatea experților din sânul secretariatului secretariatului grupul nostru politic al socialiștilor și democraților. N-am să numesc fiecare persoană în parte, pentru că um, așa citarea numelor stânjenește oarecum, însă totuși Țin să salut uh, implicarea și expertiza acestor persoane, acestor experți de mare calitate. Țin să mulțumesc de asemenea tuturor celor care s-au implicat și au urmărit discuțiile de astăzi. Cred că Comisia noastră parlamentară are sarcina de a fi puntea de legătură între platformă și legiuitor. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc pentru implicarea în aceste discuții și participarea la acesta. Vom mai reveni asupra acestui subiect, fără îndoială. Mai rămân vreo două-trei minute față de programul prevăzut inițial, așadar trebuie să mai așteptăm puțin pe domnul Ierun Gesselblom care ni se va alătura în curând. Sper să rămâneți în număr mare la discuțiile cu domnul Dieselblom. Deci, deocamdată facem o scurtă pauză, 3-4 minute.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 Dragi prieteni, ne pregătim de schimbul de opinii cu domnul Dieselblum. Sper că sunteți gata să luați loc și să vă concentrați pe subiectul nostru. Vă mai acord încă câteva momentele. Okay, friends, then we start. Uh, welcome here. Domnule Dieselblom, bun venit în rândul nostru. Am avut de multe ori discuții în comisia noastră în privința situației din Grecia și nu numai. Am avut schimburi de opinii cu ministrii muncii din această țară. Am avut și reprezentanța ai Comisiei, oaspeți, reprezentanța ai Consiliului Europei, reprezentanților lucrătorilor eleni, ai grupurilor de experți pentru Grecia. Deci implicarea a fost una masivă. Ne bucură foarte tare vizita dumneavoastră astăzi și așteptăm cu nerăbdare să aflăm care vă sunt punctele de vedere și experiența în această privință și mai ales în uh, privința viitorului. Dacă credeți că situația din Grecia se va îmbunătăți. puteți vedea că mm, nu suntem uh, întruniți în întregime în comisia noastră astăzi în sală, dar vă asigur că mulți dintre membrii comisiei noastre urmăresc lucrările prin intermediul uh, internetului. Domnule Dieselblum, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația adresată de a participa la lucrările comisiei dumneavoastră. Dialogul cu Parlamentul pentru mine are de obicei uh, de a face cu Comisia Econ, însă înțeleg evident uh, interesul dumneavoastră în, situația, în ceea ce privește situația Greciei, mai ales în ceea ce privește piața muncii în 27 aprilie am informat în plenară Parlamentul European în privința situației din Grecia. De atunci s-au făcut multe, multe lucruri bune pe mai multe fronturi. Grecia și partenerii săi au încheiat cel de-al doilea, cea de-a doua revizuire a programului în luna iunie, iar autoritățile au lansat o uh, reformă politică foarte mm, ambițioasă. Structurile fiscale, măsurile privind energia, reformele privind piața muncii, iar Eurogrupul și-a um, uh, clarificat abordarea vis-a-vis -vis de uh, țară și s-au acordat 8,5 uh, miliarde în 25 iulie s-a făcut public uh, noul program pentru Grecia, deci iată niște tendințe pozitive care a îmbunătățit și sentimentul pieței pentru prima oară din 2014 încoace în ceea ce privește Grecia. Deci avem motive de optimism în ceea ce privește cea de-a treia revizuire aflată în curs și pentru restul programului. Vă voi oferi câteva observații de natură generală în privința programului și apoi vă voi vorbi despre chestiunile legate de piața muncii, inclusiv uh, în privința modului în care intenționează membrii Eurogrupului să sprijine procesul din Grecia. Încă de la început, uh, programul ESM uh, al Greciei s-a bazat pe consolidarea obiectivelor atinse în ultimii ani Ideea este ca cetățenii eleni să poată într-adevăr să-și clădească un viitor mai bun. Până la urmă cu toții ne dorim acest lucru, însă pentru ca un viitor mai bun să se clădească trebuie ca temeliile să fie solide. În anii care au trecut de la criză încoace, la început uh, s-au uh, făcut uh, prezumții destul de nerealiste, 21% din tineretul Greciei este la șomaj. Din fericire, tendințele acestea au fost în scădere în ultima vreme, însă situația rămâne inacceptabilă și trebuie să se ia acțiuni decisive. Îmbunătățirea situației pieței muncii și a condițiilor sociale în general merg mână în mână cu dezvoltarea unei strategii de creștere pe termen lung, durabilă. Pentru că Grecia are nevoie de un uh, model uh, um, durabil în care toți partenerii să aibă încredere. Grecia și uh, Grecia are un potențial economic uh, foarte subutilizat în, această, în acest moment. Îmbunătățirea acestor condiții pentru creștere a reprezentat unul dintre subiectele noastre predilecte Ideea era de a reechilibra economia și de a ne asigura că toată lumea își aduce contribuția la crearea unui uh, mediu economic mai stabil. Resursele destul de reduse trebuie să fie uh, toate puse la bătaie și să fie uh, luate în calcul mai ales grupurile cele mai vulnerabile ale societății. Grecia uh, lucrează la acest uh, subiect de ani uh, încoace. În anii în ultimii ani, Grecia a lansat mai multe reforme pe piața muncii. Comisia a făcut o evaluare de impact în 2015 și a cerut ca această țară să-și îmbunătățească o serie de aspecte legate de capacitatea pieței muncii. E vorba de îmbunătățirea competitivității și a flexibilității, și să corecteze uh, dezechilibrele macroeconomice acumulate de-a lungul anului, anilor. Însă această reformă este foarte, un act uh, foarte delicat, mai ales având în vedere, în vedere uh, relansarea economică destul de fragilă în Grecia. Respectarea drepturilor sociale ale lucrătorilor este foarte importantă, dar pe de altă parte trebuie apărată flexibilitatea și îmbunătățită atractivitatea um, ocupării mai mult, um, șomajul la cote foarte ridicate rămâne o problemă uriașă pentru Grecia. Cred că se ajunge la un compromis destul de bun în ultima vreme. Aș, aș sublinia trei aspecte esențiale. Lansarea planului de acțiune, care cuprinde măsuri pentru combaterea muncii la negru și simplificarea legislației muncii. În al doilea rând, pe marginea recomandărilor din partea experților independenți, inclusiv de la Organizația Internațională a Muncii, Grecia a fost de acord să-și modernizeze cadrul muncii în conformitate cu cele mai bune practici la nivel european. Eu cred că acest acord uh, pregătește drumul pentru uh, negocieri colective de muncă mai bune pe viitor. Și Evident și autoritățile elene își doresc acest lucru. Apoi, uh, acțiunile industriale și concedierile în masă. S-au întreprins măsuri legislative în acest domeniu și în, ce, în pregătirea cele de-a treia revizuiri trebuie să ne asigurăm că uh, legislația uh, muncii va fi una proporționată Apoi, o piață a muncii activă care să asigure ocuparea și angajabilitatea. Aceste politici vor consolida măsurile de extindere fiscale care vor fi lansate în 2019 și va îmbunătăți regimul venitului minim lansat în acest an. Hotărârile Eurogrupului lansate în iunie de sprijinirea creșterii economice, a încrederii în economia elenă, au vizat aceste obiective. Vrem să reducem perioada care deja a fost redusă la 5 ani, deci după 2022 perioada va urma o cale fiscală în conformitate cu cadrul fiscal european. Deci ușor peste 2% din surplusul primar. În al doilea rând, în ceea ce privește durabilitatea datoriei, s-au întreprins o serie de măsuri legate de datorie. Apoi mai sunt și măsuri pe termen mediu și lung care vor fi uh, puse în aplicare după încheierea programului cu succes care va avea loc anul viitor. Angajamentul uh, Eurogrupului este foarte serios, mai ales în ceea ce privește chestiuni legate de datorie. Noi vrem să sprijinim Grecia în ceea ce privește accesul la piață și să reducem uh, povara dovezii, uh, do, povara datoriei cu care se confruntă deci, Grecia. Până acum este clar angajamentul și hotărârea autorităților elene pentru a ieși din impas, iar Eurogrup dorește să sprijine în continuare, să le sprijine în continuare pe această cale. În orice caz, mai rămân multe de făcut în următoarele luni și în următorii ani, însă grupul uh, încurajează Grecia, ca alături de partenerii europeni și internațional, să continue pe calea rezultatelor pozitive pentru relansare economică. Um, spiritul discuțiilor este unul uh, foarte pozitiv și constructiv și cu siguranță cea de-a treia revizuire va avea loc până la finele acestui an. Un proces de revizuire um, rapid ar duce la terminarea programului până la jumătatea anului viitor și ar asigura o relansare economică durabilă a acestei țări. Vă mulțumesc. Acum uh, vom da cuvântul coordonatorilor. Domnul Becker poate va vorbi primul, care îl înlocuiește pe domnul Casa. Domnule Becker, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, în calitate de vicecoordonator al PPE, aș vrea de la bun început să salut activitatea Eurogrupului în contextul consolidării situației din Grecia. Vedem, iată, primele rezultate pozitive, cifrele uh, sunt pozitive și, în același timp, aș vrea să spun că PPE-ul își dorește o punerea în aplicare consecventă a întregului pachet, pachet de către autoritățile uh, grece, uh, elene. Într-adevăr, lucrul acesta s-a făcut până în momentul de față, dar uh, același uh, tip de angajament ar trebui să fie dovedit uh, de autoritățile elene și pe viitor, pentru că deocamdată un uh, viitor strălucit al Greciei nu este garantat. Uh, aș, vrea, aș avea câteva întrebări legate de status quo. În primul și în primul rând, creșterea economică. În ce măsură consideră Eurogrupul că măsurile uh, aplicate deja au generat uh, creșterea economică? După aceea, 0,6% prognoză a creșterii economice. Din ce motive am ajuns la acest 0,6%? În al treilea rând, din iunie anul acesta, Grecia este din nou uh, activă pe piața creditelor. Uh, obligațiunile elene sunt uh, văzute cu ochi buni de creditori, care este evaluarea grupului, eurogrupului pe marginea acestui subiect. În al patrulea rând, cum anume putem combate șomajul din Grecia? Atât din partea mea. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Urmează coordonatorul socialiștilor și democraților, doamna Iongherius. Vă mulțumesc, vă mulțumesc pentru prezența în fața comisiei noastre, pentru că, iată, ne oferiți posibilitatea de a vorbi despre un subiect uh, care este, într-adevăr, uh, apropiat de sufletele noastre. Mm, iată, noi nu ne concentrăm doar pe evoluția economică din Grecia, ci și uh, pe acțiunile care trebuie să fie întreprinse pentru a îmbunătăți viața lucrătorilor și cetățenilor din uh, Grecia, cetățenii care sunt dependenți de asigurările sociale. Aș vrea să încep prin a spune că, din punctul nostru de vedere, Negocierile colective de muncă reprezintă o prioritate. Restaurarea acestora. Am înțeles uh, că după a treia revizuire a programului va putea fi aplicată sau negociată o nouă metodă de negociere a acestor co- contracte colective de muncă. Poate ne-ați putea oferi mai multe detalii pe tema aceasta. Noi nu cred că suntem de aceeași părere cu dumneavoastră în ceea ce privește evaluarea actual, actualului sistem de negociere a contractelor de muncă din Grecia. Nu credem că acest sistem respectă uh, Uh, cerințele Organizației Mondiale a Muncii. Uh, această organizație a considerat că deciziile impuse de către uh, Troică au fost abuzive, încalcă convențiile internaționale și duc până la urmă la înrăutățirea situației cetățenilor și lucrătorilor eleni. Aceasta, acestea fiind spuse, ne-ați putea oferi mai multe detalii cu privire la sistemul uh, viitor de negociere a contractelor de muncă din Grecia, când anume va fi pus în aplicare acest nou sistem, în ce măsură noul sistem va respecta uh, recomandările Consiliului Europei Uh, Europei și ale Organizației Internaționale a Muncii. Să nu uităm că am avut o, o evaluare de impact a programului pentru Grecia în 2015 și această evaluare ne-a a ridicat o serie de semne de întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem acum la doamna McIntyre de la ECR, dar doamna nu este în sală? Ba da, este în sală și sunteți chiar îmbrăcată în roz și nu v-am văzut. Doamnă McIntyre, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu mă așteptam să devin așa, dintr-o dată, invizibilă. Vorbesc în numele unui stat care nu este membru al zonei euro. Vorbesc în numele unui stat care a reușit să reducă rata șomajului uh, la o cifră record, o cifră istorică. Un stat care, iată, de câțiva ani de zile încoace, tot creează noi locuri de muncă. Și cel puțin trei uh, sferturi dintre aceste noi locuri de muncă sunt uh, locuri de muncă cu normă întreagă. Asta pentru a evita orice fel de ambiguități. Vorbim despre locuri de muncă în adevăratul sens al cuvântului. Eu vreau să vă rog să vă concentrați pe două lucruri. În primul și în primul rând, la capitolul creare de locuri de muncă. Eu cred că esențial e să ne concentrăm pe abilități. Știm că la nivelul întregii Uniunii Europene există lacune în ceea ce privește uh, capacitățile sau uh, abilitățile uh, tinerilor în domeniile tehnice. Dacă am reușit să-i formăm în aceste domenii pe tineri, atunci cu siguranță am putea să creăm noi locuri de muncă. asta deoarece aceste abilități ar atrage companii din afară care au nevoie de aceste abilități. Deci vreau să vă întreb ce anume face Grecia pentru a se concentra pe acest uh, subiect. Uh, cum anume se încearcă Grecia să creeze locuri de muncă uh, prin uh, sprijinirea anumitor abilități. Tocmai am discutat-o despre platforma privind munca nedeclarată și aș vrea de asemenea să întreb cum anume cooperează Grecia cu această platformă. Se spune că uh, până la 20% din activitatea economică din Grecia este, uh, face parte din uh, economia la negru. În anumite sectoare, ponderea aceasta crește la 40%. 1,7% este ponderea din PIB a muncii nedeclarate în Regatul Unit. Prin urmare, eu consider că e important să luptăm pentru reducerea acestui fenomen. Cum anume? Bineînțeles, sancționându-i pe cei care uh, participă la economia nedeclarată, dar uh, să nu uităm că important este să-i încurajăm și pe lucrători să, de, să se angajeze pe piața legală a muncii. Care este părerea dumneavoastră? Mulțumesc, urmează domnul Calveș Șampon. Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua, domnule Dieselblom. Aș vrea să vorbesc despre câteva lucruri și am să fiu succint. Primul lucru care ne interesează despre Grecia e următorul. Grecia avea și are probabil în continuare uh, o problemă cu lipsa structurilor de bază economice pentru a putea garanta o gestionare eficientă a resurselor economice. Mai ales că aceste structuri ar fi trebuit create înainte să intre în zona euro. Nu știu, de exemplu, dacă între timp au creat un sistem fiscal demn de acest nume. Prin urmare, eu cred că, în plus de aceste reforme care erau inevitabile, era nevoie de un nivel de absorpție socială posibil și rezonabil. Pentru că dacă ai chiar și cele mai bune reforme structurale din lume, atâta timp cât uh, acestea nu pot să fie absorbite, uh, nu servesc la nimic. Dumneavoastră credeți că autoritățile elene în continuare pun uh, bețe în roată um, bețe în roate acestor uh, măsuri ce le-au fost impuse tocmai pentru um, a le obliga să facă aceste reforme sau în sfârșit autoritățile elene sunt convinse de faptul că aceste reforme sunt indispensabile și uh, lucrează cu bunăvoință. Domnule Disselblom, sunt obligat să vă spun că moneda euro are rost doar dacă toți cetățenii europeni profită de pe urma acestei monede, dacă se simt mai prosper, mai liber și mai protejați. Nu e un joc între bancheri. Este un instrument important, deosebit de important pentru bunăstarea socială. Și trebuie să contribuim cu toții la îndeplinirea acestui obiectiv. Noi, instituțiile, trebuie să facem tot ce putem ca să-i convingem pe cetățenii europeni de acest lucru. Eu vin dintr-o țară care a fost foarte pedepsită din cauza crizei. O țară despre care dumneavoastră ați spus că uh, am intrat în criză pentru că dăm prea mulți bani pentru uh, cei vulnerabili. Uh, gen, dăm prea mulți bani pentru femei și copii, dar să știți că cu asemenea discursul ați creat o atmosferă negativă și un sentiment de respingere a monedei euro. Dumneavoastră ați participat la crearea unei pedagogii, unei pedagogii uh, adresată poporului și ar fi trebuit ca acest, această pedagogie să arată că, de fapt, euro este pozitiv și nu din potrivă. Domnul Papadimulis acum are cuvântul. Hontes. Nu, îmi cer scuze, domnul Hontes. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ντάζελμπλουμ, εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnule președinte, eu sunt uh, membru al Parlamentului, nu neapărat al Comisiei acesteia. Știm care este situația în, în Grecia dar permiteți-mi și eu să vă adresez niște întrebări. La începutul aplicării memorandului în Grecia, publicul, sectorul public din Grecia a tot discutat despre disciplina fiscală care este solicitată de către autoritățile europene. Asta se întâmpla pe vremea când și FMI-ul era prezent uh, în, în zonă. Și să nu uităm că autoritățile europene nu avem neapărat aceleași păreri ca și femeiul. Uh, Uh, sau a acceptat niște, niște condiții de austeritate absolut absurde. Vreau să vă întreb uh, dacă uh, Carta Drepturilor Fundamentale se, af- se aplică în cazul statelor aflate în pro- program. Mi se pare că nu se aplică. După aceea, în al doilea rând, când vine vorba despre acordurile colective de muncă, despre uh, scăderea pensiilor. Comisia ne spune că propunerile acestea provin din partea guvernului elen. E adevărat sau nu? Și încă ceva. Îmi amintesc de dumneavoastră de la mandatul precedent, când ați devenit pentru prima dată președinte al grupului euro, al eurogrupului și pe vremea aceea erați foarte mândru pentru că ați uh, fost creatorul măsurilor de scădere a creditelor. Uh, vreau să vă întreb dacă în continuare sunteți de părere că cetățenii eleni trebuie să fie pedepsiți. Sunteți uh, în continuare de acord Uh, cu această opinie sau, din potrivă, sprijiniți uh, poziția lui Oli Ren, care spunea că, până la urmă, programul acesta nu face nimic altceva decât să sprijine băncile europene. Vă mulțumim. Urmează doamna Cuneva. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule președinte. Mă bucur că reprezentantul Eurogrupului este în, în Parlamentul European, respectiv în fața membrilor Comisiei pentru Ocupare. Politicile sociale nu pot fi puse în aplicare fără susținerea necesară punerilor în aplicare. În ceea ce privește Grecia, spuneți că evaluarea arată că s-au obținut rezultate pozitive. Indicatorii stabiliți de către dumneavoastră ar fi fost uh, atinși din spusele dumneavoastră. Dar uh, ce se întâmplă cu indicatorii sociali? Uh, aspectele uh, sociale n-ar trebui să ne preocupe doar pe noi sau pe cei de la CESE. Să nu uităm că CESE ieri, prin intermediul unui raport, a subliniat faptul că salariile multor cetățeni europeni, inclusiv ale uh, cetățenilor eleni, sunt mult sub limitele acceptabile. Iată, o mulțime de lucrători europeni nu reușesc să ducă o viață decentă. Trebuie să reacționăm dacă e să punem capăt acestei tendințe și să recâștigăm uh, încrederea cetățenilor europeni. Trebuie să respectăm demnitatea cetățenilor europeni și asta nu prin intermediul unor discursuri, ci prin intermediul unor fapte concrete. Vorbiți despre ajutor, asistență oferită Greciei. Dar uh, cât de distrugătoare au fost uh, măsurile dumneavoastră de susținere pentru uh, piața muncii din Grecia. Cred că grupul înțelepților care s-a pronunțat deja ar trebui să fie ascultat. Grecia a venit cu propuneri concrete pentru lansarea pieței muncii. Grecia propune ca investițiile în uh, uh, șomerii uh, pe, Uh, lungă durată sau investițiile în tinerii șomeri să nu fie incluși în datoria, să nu fie incluse în uh, datoria uh, Greciei. Și această propunere uh, va fi făcută de către autoritățile elene, Comisiei Europene și, uh, de asemenea, cred că au fost făcute aceste propuneri Eurogrupului deja, dar Eurogrupul a răspuns, respins aceste propuneri din partea guvernului. De ce? De asemenea, cer grupului euro să nu distrugă pilonul social din Grecia. Bineînțeles, le voi da cuvântul uh, tuturor celor uh, care s-au înscris la cuvânt în calitate de coordonator sau uh, în calitate de membri ai comisiei, dar vă rog să fiți succinți pentru că trebuie să-i oferim și domnului Dijsselbloem suficient timp la dispoziție pentru a ne furniza răspunsurile solicitate. Și iată, nu avem prea mult timp la dispoziție. Uh, mi-ar plăcea de asemenea să ne spuneți cine anume reprezintă grupul în cazul în care coordonatorii nu sunt prezenți. Ați dori să adăugați ceva, doamnă Cuneva? Vă rog să fiți subcintă. Îmi cer, îmi cer scuze, se pare că intervenția mea n-a fost corect interpretată. Ce spuneam eu? Spuneam că Comitetul Înțelepților a, sau Grupul Înțelepților a, uh, a, uh, susținea că Grecia respectă normele stabilite de către Uniunea Europeană. Deci acest comitet a spus că bunele practici europene sunt respectate de către Grecia în momentul de față. Deci repet asta, subliniez asta. Bun, să sperăm că problema s-a rez, rezolvat. Urmează domnul Marco Vali. Mulțumesc, am să fiu foarte rapid. Cum ați spus dumneavoastră, o locuiesc pe uh, colega uh, Pedi. În ce privește reformele aplicate în țările din zona euro și faptul că uh, Eurogrupul uh, a făcut multe în țările de la periferie, Spania, Italia, Portugalia și Grecia și după analiza pe care o faceți dumneavoastră, creșterea economică se datorează tocmai politicii de austeritate și faptul că uh, băncile centrale au primit multe lichidități din partea băncii centrale europene, cred că uh, este unul dintre factorii care explică acum rata creșterii economice, dar din păcate uh, în um, raport cu lichiditățile care au fost furnizate băncilor centrale, nu putem spune că economia reală a dispus de o cantitate la fel de mare de bani și de credite. Și cum se face totuși că reformele erau bune numai pentru țările periferice? De ce nu s-au făcut reforme adevărate în restul zonei euro? pentru a evita uh, noi reforme în cele periferice și pentru a face ca costul muncii să uh, scadă foarte mult în aceste țări și până la urmă să se facă transferuri fiscale către țările dumneavoastră, uh, Germania, țările de jos și să existe apoi aceste transferuri fiscale, fiscale care să facă ca bugetul dumneavoastră să fie mai mare și noi să tot fim în deficit. Dumneavoastră, în loc să folosiți obligațiunile de trezorerie emise de BCE, continuați tot cu reforme în țările periferice și dacă nu faceți nimic, problemele noastre vor deveni problemele tuturor. Eu mi-aș dori să se dezbată în acest sens la nivelul Eurogrupului. Poate că ar trebui să vorbim în sfârșit și despre reformele pe care ar trebui să le accepte și țările din nordul Europei. Mulțumim! Mulțumim! Acum mai am pe listă domnul Șuntis, apoi domnul Papadimulis. A, nimeni nu dorește? și doamna Regenat. Mulțumesc! Eu vin din Austria, din Partidul Social Democrat și am două întrebări pentru dumneavoastră. Mai întâi, drepturile fundamentale. Acestea nu pot să fie discutabile. Există dreptul la grevă, dreptul la negociere colectivă a contractului de muncă, care drepturi trebuie respectate și pe vremurile dificile pe vremuri dificile. Dumneavoastră a spus că vreți să modernizați negocierile colective de muncă. Ce anume înseamnă acest lucru? Știți că vorbim despre drepturi fundamentale. A doua întrebare, apropo de dezbaterea despre competențe și competențe uh, locuri de muncă cu calificări uh, ridicate, avem nevoie de aceste uh, Uh, locuri de muncă cu competențe ridicate, dar vreau să știu care este rezultatul. Atunci când în sfârșit întrezărește o, o mică luminiță la capătul tunelului, Credeți că e suficient? Uh, ne putem mulțumi cu faptul că avem o productivitate mai scăzută și locuri de muncă mai prost plătite și de mai mică calitate? Asta să fie viitorul într-o țară precum Grecia, să fie competitivă numai uh, pentru că oferă locuri de muncă slab pentru oamenii puțin calificați sau slab calificați? Eu vreau să știu de ce nu se dezbate și care este abordarea dumneavoastră la Eurogrup și care este dorința Uniunii Europene în această privință. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul Rockford, acum ultima întrebare. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am să fiu foarte rapid, domnule Dieselblom. Suntem uh, politicieni, dar trebuie să mm, ne uităm la realități, la realitatea economică și dumneavoastră, având în vedere poziția pe care o ocupați, cu atât mai mult. Uh, eu sunt destul de sceptic atunci când de la începutul discuției se spune că în Grecia vedem rezultate concrete. Estimarea creșterii în 2017 tocmai a fost uh, revizuită uh, și uh, nu mai atât de ambicioasă, este sub 2%. Creșterea din 2016 a fost negativă și nici de cum pozitivă. Vorbim despre rata șomajului care scade, dar această rată a șomajului este între 21 și 23%. Nu știu cum putea să fim uh, optimiști. Și atunci eu mă întreb, în Grecia oamenii sunt uh, sătui de ce se întâmplă și tinerii părăsesc țara. Deci vorbim despre un șomaj în rândul celor care au uh, Uh, prea puține um, calificări, vorbim și despre o productivitate scăzută, dar eu sunt cu atât mai neliniștit de fuga creierelor, de tinerii greci care au fost uh, uh, formați pentru a fi liderii unei economii productive într-o țară care nu are cine știe ce multă industrie și în care turismul nu poate să fie singura soluție dacă nu ne mișcăm mai repede, dacă nu avem investiții mai strategice, Mâine, Grecia va fi o țară în care uh, sute de mii de tineri formați nu vor mai fi în țara lor ca să muncească, pentru că știu că deja sute au uh, părăsit teritoriul Greciei și atunci ce o să facem? Până la urmă, domnul Papadimulis vrea să pună o întrebare. Nu, nu aveam intenția să iau cuvântul, pentru că am venit aici ca să ascult uh, ce avea de spus domnul Deselblum. Știind că avem nenumărate ocazii să discutăm uh, cu dumnealui și la Comisia Econ și în plenară și în cadrul grupului de lucru creat anume de Parlamentul European pentru a uh, urmări uh, Uh, punerea în aplicare a celui de-al treilea program. Am cerut cuvântul ca să spun tuturor colegilor că astăzi Comisia Europeană a publicat estimarea situației din Grecia și potrivit acestui raport, după ani de recesiune și după ce poporul a făcut atât de multe sacrificii, în sfârșit Grecia se bucură de o creștere economică pozitivă. Prevedem uh, sub 2% anul acesta și apoi peste 2% în 2018 și 2019. Și șomajul a scăzut de la 28 la 21%. E adevărat că 40% este rata șomajului în rândul tinerilor, dar uh, în urmă cu 2 ani eram la 55%. Există din ce în ce mai multe voci, comisia și alții, care spun că țara mea s-ar putea să scape în sfârșit de aceste programe de austeritate și de supraveghere economică încă din 2018. Grecia au plătit uh, cu sângele lor uh, anii de gestionare proastă. Însă, cred că au existat uh, și uh, um, uh, greșeli comise cu dreptul muncii și cu felul în care uh, este organizată economia noastră și de aceea atât de mulți tineri nu găsesc un loc de muncă. Dar vedeți, există și niște indicatori pozitivi. Acesta este mesajul pe care l-am primit. Domnule Diselblum, noi am avut multe divergențe de opinii în trecut, dar dacă e un lucru pe care trebuie să-l facă cu toții, creditorii europeni, uh, guvernul elen, uh, instituțiile europene, este următoarea. Să accelerăm uh, momentul, să accelerăm ritmul pentru că atunci când se ajunge la um, evaluarea punerea în aplicare a celui de la treilea program să fie deja luna decembrie și în primul semestru din 2018 să putem deja să anunțăm ieșirea progresivă din acest program pentru Grecia. Fi după măsurile adoptate în 2015 de către Eurogrup, să ajungem în momentul în care Grecia să poată să scape de toate aceste programe, cum spuneam, și să aibă în sfârșit o datorie sustenabilă și Grecia să se ocupe uh, de toate datoriile sale, să își îndeplinească, să-și respecte obligațiunile și să se bucure și de toate drepturile unui adevărat membru al zonei euro. Mulțumesc! Domnule Diserbun, aveți 20 de minute la dispoziție. Deci puteți să răspundeți la toate întrebările. Deci nu, nu trebuie să vă grăbiți, puteți să răspundeți la toate întrebările în tihnă. Da, mulțumesc uh, deputaților pentru întrebări. Aveți dreptate să formulați critici, aveți dreptate să fiți sceptici în ce privește munca care a fost uh, depusă și Totuși, să știți că am ajuns într-o fază diferită. Unii ați uh, vorbit despre cifrele care au fost publicate astăzi E adevărat că au fost uh, uh, modificate și uh, uh, sunt mai mici decât uh, fusese estimate inițial. Poate că estimarea comisiei era prea optimistă, era de 2,1, ori se pare că vom fi doar la 1,6% anul acesta. Dar uh, anul trecut nu era niciun fel de creștere, deci totuși este o adevărată îmbunătățire. Aveți dreptate, șomajul este în continuare la niște uh, rate Uh, foarte ridicate. Nu știu, cred că estimarea pentru anul acesta este de 21%. În urmă cu 4 ani era de 28%, deci totuși nu putem să spunem că nu s-a întâmplat nimic. Am ajuns acolo unde ne-am fi dorit? Nu, nici pe departe. Este motivul pentru care continuăm să lucrăm împreună cu autoritățile elene și cu toate instituțiile și toată lumea merită să fie lăudată pentru eforturile depuse pentru a continua să îmbunătățim standardul de viață, oportunitățile și perspectivele pentru oamenii din Grecia și mai ales pentru tineri, pentru că să fie în șomaj este groaznic. Reformele care au fost făcute și și doamna Becker a vorbit despre calendarul reformelor. I-am înțeles dacă, că vreți să știți dacă aceste reforme vor rămâne, dacă sunt pe termen lung. Da, la sfârșitul programului, care probabil că se va întâmpla cândva la anul, guvernul elen va rămâne, ca să spunem așa, să se descurce de unul singur. Va trebui să uh, o facă din punct de vedere fiscal, al sustenabilității, reformelor și să facă tot ce crede că este nevoie pentru a mări productivitatea, pentru a Uh, îmbunătăți standardele de educație, pentru a-și modifica piața muncii, dar este un moment cheie. În luna august vom ajunge la sfârșitul programului și din acel moment Grecia este pe cont propriu, cum vă spuneam, nu doar din punct de vedere financiar, ci și din punct de vedere politic. Nu există nicio garanție tendința ar putea să se inverseze, dar eu cred că între timp uh, um, uh, creșterea uh, economică va fi prezentă și atunci autoritățile vor fi motivate să continue pe aceeași cale. Ați vorbit și despre accesul la piață, n-am înțeles foarte bine întrebarea. Și noi vom continua să uh, avem uh, o testare a pieței. Grecia, de fapt, în următoarea nu va avea nevoie să facă apel la piețe prea des, pentru că acum au un surplus de datorie primară uh, cât se poate de uh, convenabil, au chiar și surplus bugetar, deci chiar uh, au cu ce să-și financeze politicile sociale și au au, au marjă fiscală pentru a îmbunătăți standardele sociale. Există această uh, taxă de solidaritate socială, așa a fost numită în, în Grecia. Finanțele Greciei acum sunt uh, cât se poate de gestionabile. Da, e important să uh, existe o încredere din partea piețelor, să știi că ai toată libertatea să faci apel la piețe, dar Grecia chiar nu va avea nevoie să se împrumute pe piețele de capital în următorii ani. Mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre măsurile necesare pentru a reduce șomajul. Acest lucru face parte din program să îmbunătățim politicile pentru piața muncii, să activăm politici pentru piața muncii, să îmbunătățim uh, Uh, învățământul, uh, uh, învățământul profesional. Există ajutor tehnic care este acordat tocmai în acest scop. Există finanțare din Fondul Social European și mai multe programe au fost desfășurate destinate clar activării pieței muncii. Deci totul s-a făcut cu implicarea Comisiei și a organizațiilor active în acest domeniu. Poate că nu se află pe pagina ziarelor acest tip de acțiune. În general, veștile proaste sunt pe prima pagina ziarelor, nu rezultatele optimiste. S-a vorbit despre uh, contractele colective de muncă și negocierea acestora. Știu că pentru doamna deputat este o prioritate sistemul de negociere colectivă în Grecia era unul de tip orizontal, dar era blocat. Acum trebuie să corectăm uh, creșterea uriașă salarială care a avut loc înainte de criză, care a fost devastatoare pentru competitivitatea Greciei. de la introducerea euro și înainte de izbucnirea crizei, salariile au crescut în Grecia mai mult decât în oricare altă țară. A fost o creștere de aproape 30% a salariilor și acum aceasta a fost corectată, ceea ce, bineînțeles, a avut un impact economic și social foarte negativ. Dar această ajustare nu era sustenabilă. Deci sunt de acord cu ce ați spus dumneavoastră că este o prioritate această revizuire a condițiilor de negociere a contractelor colective de muncă va intra în vigoare la sfârșitul programului, deci la anul. Că spuneam despre aceste condiții că vor fi modernizate, mă refeream la felul în care sunt reprezentați partenerii sociali. Grecia are deja o asemenea regulă. Uh, spun că partenerii sociali trebuie să fie reprezentativi într-un mod suficient, dar nu există niște reguli clare care să definească acest uh, nivel de uh, reprezentativitate. Ori acum, aceste reguli există și doar dacă îndeplinești aceste criterii de reprezentativitate poți să participi la aceste negocieri uh, uh, colective de muncă. La acest lucru mă refeream când vorbeam despre un sistem modernizat. Ceea ce mă aduce cu vorba la drepturile fundamentale. Drepturile fundamentale uh, sunt uh, incluse în program. De la bun început, Comisia Europeană le monitorizează. Dumneavoastră a spus că Comisia mm, era vagă în această privință. Eu nu cred că Comisia nu s-a exprimat clar vreodată, pentru că Comisia este responsabilă cu aplicarea acestui program, deci Comisia trebuie să respecte drepturile fundamentale um, de care se bucură cetățenii europeni. Dar criza era o realitate, a fost nevoie de niște ajustări ca să ieșim din această criză, ceea ce a avut consecințe pentru oameni. Competențe, am vorbit deja despre asistența tehnică pe care o oferă Comisia și de finanțarea din Fondul Social European. Doamna McIntyre a vorbit despre munca la negru, care într-adevăr este în continuare de mare, mari proporții și este o problemă are de-a face cu funcționarea instituțiilor. Dacă ai un fisc care funcționează bine, e mai greu să muncești la negru. Taxele, impozitele sunt în continuare foarte mari în Grecia, ceea ce poate să aibă consecința negativă ca mm, foarte mulți oameni să încerce să evite să plătească aceste impozite. Cel mai bine este ca, în mod progresiv, economia oficială să devină mai atractivă pentru angajatori uh, decât cea nedeclarată și instituțiile trebuie să permită uh, întreprinderilor și angajaților să uh, revină în uh, legalitate. S-a vorbit și despre autoritățile elene, dacă cooperează sau în continuare obstrucționează reformele. Să știți că am avut momente în care nu exista deloc încredere între noi, apoi am ajuns la o, o nouă învoială și de atunci cooperarea a fost cât se poate de solidă. Eu nu pot să spun decât lucruri de bine. Pot doar să spun că cea de-a doua revizuire a durat prea mult, ceea ce a frânat redresarea economică. În Grecia, toată această procedură cu programul, revizuirea sa, Uh, și așa mai departe, atunci uh, se frânează totul. Și dacă oamenii uh, simt că în sfârșit se întâmplă ceva și în sfârșit se fac pași înainte, e bine. De aceea mă bucur că am avut o discuție constructivă cu guvernul grec și a treia revizuire se desfășoară foarte bine. Acest lucru este foarte important ca să avem o rată de creștere economică mai mare la anul. Cineva a spus că estimarea creșterii economice pentru anul este de 2%, nu este de 2,5%. Bineînțeles că trebuie să se și concretizeze, dar estimarea este pozitivă. Ați vorbit despre faptul că cetățenii trebuie să simtă beneficiile pe care le prezintă moneda euro și dacă comentariile mele au trimis un mesaj negativ unora, eu regret acest lucru. I-am spus că într-o uniune monetară fiecare trebuie să facă tot ce îi stă în potință, așa cum s-a angajat să o facă pentru ca această uniune monetară să funcționeze. Și solidaritatea este una dintre obligații primii ani de când s-a introdus moneda euro au fost uh, faști pentru noi toți. Economiile erau înfloritoare, a durat șapte ani și după aceea am avut șapte ani mai grei. Și acum să sperăm că a început uh, o perioadă de climat economic sustenabil, stabil, spre beneficiul tuturor cetățenilor. There was one uh, question. A mai fost o întrebare formulată de domnul Holteș, poate, nu sunt convins că nu-i stâlcesc numele. E vorba despre planurile de pensie ale autorităților elene, pentru că s-a vorbit despre reforme puse la cale în cooperare cu instituțiile în uh, vara lui 2015 a fost unul dintre elementele cheie de negociere al celui de-al treilea program de finanțare. Dar, precum am spus, a fost vorba despre o negociere. Uh, not, uh... O negociere între părțile implicate. Tocmai pentru ca sistemul de pensii să devină unul durabil, și acceptabil pentru greci. Am vorbit și despre reducerile din Cipru. S-a întrebat dacă sunt de acord cu Oliren, care a spus că primul program a fost de sprijinirea băncilor. Haideți să facem un pas în urmă în istorie. Da, inițial marea problemă a fost uh, cea a băncilor. Și adevărul e că s-au cheltuit uh, mulți bani, foarte mulți bani, ai contribuabilului european tocmai pentru a salva pielea acestor bănci. După părerea mea a fost o decizie foarte proastă. S-a spus că aceste acțiuni au fost întreprinse pentru a salva marile bănci europene. Păi este adevărat în mare parte. Și s-a făcut acest lucru pe spezele contribuabililor europeni. Tocmai de aceea vrem o uniune bancară cu norme mai bune, cu un cadru mai bun, cu un fond de rezoluție și cu un principiu de bail-in uh, care presupune că băncile trebuie să-și asume propriile pierderi. Datoria, rata foarte mare a datoriei suverane din anumite țări este datorată în foarte mare parte de criza din domeniul bancar în Uniunea Europeană și eu nu voi permite să se mai întâmple încă o dată așa ceva. Apoi au mai fost unele întrebări cu privire la grupul de experți și uh, sfaturile pe care le-au formulat aceștia pe marginea 11 subiecte. Unele dintre aceste opinii nu au fost unanime. În mare parte urmăm, uh, dăm urmare consilierii din partea grupului de experți, așa cum spunea doamna Iongherius, le vom uh, urma sfaturile la finele programului. Deci acesta e până la urmă un compromis uh, mai ales în ceea ce privește negocierile colective de muncă. Încă lucrăm împreună pe o serie de subiecte ca parte a celei de-a treia revizuiri. Însă eu unul consider că mare parte din aceste reforme deja au fost lansate pentru, și care vor face parte din cea de-a treia revizuire. Așadar, uh, expertiza grupului de experți este pusă la treabă cum trebuie. Reformele acoperă o gamă extrem de largă de subiecte și de domenii. Aceste reforme sunt discutate cu instituțiile, cu comisia, cu femeiul care apoi prezintă Eurogrupului un pachet uh, negociat între instituții și țara în cauză. E vorba despre reformele, programul de ajustare necesare pentru relansarea economiei anumitor țări. Eurogrupul, pe baza acestui acord, finanțează țara respectivă prin FSF uh, sau uh, acum prin ESM. Deci nu e vorba de implicarea altor consilii. Ar, în principiu ar putea fi implicate, însă programele sunt făcute în așa fel încât să fie desfășurate între instituții și țară. Iar noi, miniștrii de finanțe, venim cu anvelopa bugetară necesară. Așa funcționează lucrurile. domnule Vale, ați uh, întrebat dacă uh, va exista vreo reformă în privința marii probleme acelea a dezechilibrului din zona euro. Da, există un astfel de dezechilibru. și sunt uh, întru totul convins că este nevoie de reforme în uh, toate statele membre, nu doar în zona euro, nu doar în țările aflate în dificultate, ci în toate țările europene. Acolo unde este vorba despre, sur... în unele țări apar surplusuri bugetare, Eu sunt pentru creșterile salariale în țările de jos sau în Germania, Uh, ar, um, o creștere salarială ar fi de ajutor, însă și investițiile, investițiile în infrastructură, în educație, cercetare, ar ajuta la rezolvarea problemelor. Da, sunt, rămân încă multe lucruri de făcut și credeți-mă că dezbatem aceste subiecte la nivelul Eurogrupului și cu atât mai mult în ultimii cinci ani S-a pus mult acces, accentul pe problemele fiscale, dar în ultima vreme reforma Uniunii Monetare în general uh, capătă o poziție proeminentă în discuțiile noastre. La fel și Uniunea Monetară uh, și reforma zonei euro care trebuie desăvârșită. Trebuie să se ajungă la o echilibrare între statele membre. Acest lucru este cert. Deci, e vorba despre o serie de reforme la nivelul zonei euro care trebuie să continue. Deja am vorbit despre drepturile fundamentale și negocierile colective de muncă. Nu, nu v-am notat numele, mă scuzați-mă, vă rog ați spus că vă preocupă calitatea locurilor de muncă și că grecii uh, vor uh, avea locuri de muncă de slabă calitate. Nu cred că este adevărat. Cred că întâi și întâi trebuie să relansăm economia, încrederea în economie și în uh, sistemul administrativ și juridic, astfel încât să încurajăm întoarcerea investițiilor în țară. Și odată ce se întorc investițiile, Uh, va fi nevoie și de competențe moderne. Cred că motorul principal pentru locuri de muncă de calitate este încurajarea investițiilor și atragerea investițiilor, lucru care de altfel se și întâmplă astăzi. Vedem clar că investițiile uh, cresc din nou în Grecia. Dar încă o dată, factorul cheie Factorii cheie sunt încrederea și stabilitatea. Despre estimările în privința creșterii economice am vorbit deja. Domnule Papadomulos, am discutat în mai multe rânduri și, așa cum spuneați și dumneavoastră, de multe ori nu am fost de acord, dar cred că sunteți de acord cu mine când spun că perspectiva de viitor este mai bună acum și dacă rămânem pe calea pe care ne-am angajat, cu siguranță lucrurile se vor schimba în bine, atât în Grecia cât și în afara ei. Cea de-a treia revizuire, din câte uh, mă informează instituțiile, merge foarte bine. Știți că mai sunt încă multe elemente de pus în aplicare, dar mm, lumea are încredere. Și vom uh, pune la dispoziția guvernului elen uh, noi sume la începutul anului viitor și vom putea intra în discuțiile în amănunțime. Știți că ultimul acord în privința datoriei uh, țintea și un mecanism de ușurare a datoriei în perspectiva um, perspectivelor de creștere și dezvoltare ale Greciei. Deci dacă creșterea nu se va ridica la înălțimea așteptărilor noastre, atunci noi vom veni să echilibrăm acest dezechilibru. Încă o dată vă spun, începutul anului viitor va fi unul foarte important în această privință. Dar suntem foarte optimiști. Vă mulțumesc, domnule Dieselblum. Ă, așteptam cu mare nerăbdare și de mult timp această dezbatere în comisia noastră, așadar vă mulțumesc foarte mult de participare. Sunteți la Comisia de Ocupare și Chestiuni Sociale. Un uh, invitat de marcă și foarte important la lucrările noastre. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru răspunsurile pe care ni le-ați oferit și sper să ne revedem înainte de alegerile europene. Sper să ne prezentați încă și mai multe rezultate bune. Ați uh, și vă asigur că întotdeauna așteptăm uh, cu bucurie rezultatele pozitive. Următoarea noastră întrunire, 22 noiembrie, între 9 și 12.30, iar următoarea întrunire a coordonatorilor va avea loc în aceeași zi, în decursul după amiezii. Vă mulțumesc tuturor pentru această întrunire lungă, dar rodnică. Vă mulțumesc!